Dann fangen wir jetzt an. Zunächst mal haben wir Bun, atunci haideți să începem. Mai întâi trebuie să vă prezentăm uh, deciziile de la coordonatori. Vi le-am transmis. Dacă nu sunt obiecții până diseară la 18.30, atunci aceste decizii se vor considera adoptate de comisie. Trecem acum la prezentarea studiului privind impactul biocombustibililor asupra transportului și mediului și dau cuvânt domnului director uh, Giovanni De Santes, și doamnei coordonator de proiect la Institutul uh, ISPA, care ne va prezenta acest studiu, doamna Luisa Marelli. A fost uh, un studiu comandat de uh, DG, un DG din Parlament și este un studiu foarte cuprinzător, după cum se vede, și uh, deci dau, vă dau cuvântul pentru prezentare. Cine începe? Thank you thank you very much, Mr. Kramer, and good afternoon, everybody. Bună ziua, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Înainte să trecem uh, la prezentarea mai detaliată, aș dori să vă fac uh, câteva observații preliminare legate de studiu. Studiul se referă la impactul pe care îl pot avea biocombustibilii asupra diferitelor moduri de transport și asupra legăturii cu dezvoltarea agricolă. Era important uh, să uh, colectăm uh, toate datele. Am completat apoi cu alte surse disponibile și am estimat impactul pe care îl pot avea biocarburanții asupra diferitelor sectoare ale economiei. Acesta a fost principalul obiectiv al studiului Dați-mi voie să mă prezint. Sunt uh, uh, directorul uh, Institutului pentru Biocarburanți și colega, colega mea vine de la același institut. Noi suntem singura direcție generală care poate efectua studii de cercetare la nivelul Comisiei Europene și oferim sprijin științific decidenților politici. Noi avem uh, un serviciu științific pentru diferiți uh, factori care se ocupă de elaborarea politicilor europene. Vedeți uh, care sunt uh, prioritățile noastre, vedeți uh, care sunt prioritățile în ceea ce privește activitatea noastră. Institutul meu uh, se referă la energie și transporturi. Uh, suntem uh, un institut cu un portofoliu destul de larg și în ceea ce privește biocombustibilii, am efectuat mai multe studii în trecut. Studiul uh, uh, Well to Will, de la sondă până la uh, carosabil. Și am analizat diferiți uh, combustibili am făcut uh, acest lucru pe baza unei metodologii foarte clare care ține cont de emisiile de gaze cu efect de seră de la extracția carburanților și până la uh, sfârșitul ciclului, atunci când mașinile ajung să ruleze pe drumuri. Facem acest lucru în cooperare cu producătorii din industria auto și producătorii de petrol. Avem uh, de asemenea și alte experiențe cu alte studii, de exemplu uh, economisirea gazelor cu efect de seră în ceea ce privește biocombustibilii sau un alt uh, studiu legat de mm, biomasa sub formă solidă și gazoasă folosită pentru generarea de electricitate. Different greenhouse gas values. Am analizat uh, și alte valori uh, ale emisiilor de gaze cu efect de seră pentru uh, biocombustibili lichizi, solizi și sub formă de gaze. Noi am încercat să, folos- să furnizăm date nepărtinitoare pentru documentele și rapoartele ILUC avem o expertiză proprie și programe proprii pentru a identifica diferiții factori ce trebuie luați în considerare în dezbaterile ILUC. De asemenea, uh, avem uh, contribuții și în ceea ce privește calcularea uh, emisiilor de carbon în ceea ce privește bioenergia pădurilor. Iată, avem o experiență foarte vastă și cunoștințe foarte aprofundate în acest uh, domeniu foarte important uh, care se referă la utilizarea viitoare a biocombustibilor. În concluzie, acest studiu uh, este unul foarte important. Avem un uh, contract semnat cu Parlamentul European în decembrie 2012, iar rezultatele le-am livrat în decembrie 2013, când a fost finalizată analiza, deci cu un an mai târziu. Am prezentat rezultatele în aprilie 2014. Deci am mai făcut o prezentare uh, în uh, acest forum. Uh, și ca urmare a comentariilor primite de la Parlamentul European și alte direcții generale, am finalizat raportul în iulie 2014. Din 2014 raportul uh, este disponibil. Putem acum trece la partea științifică a prezentării. I just wanted, I just wanted to remind you again that what, what were the real aims of... Vroiam doar să vă reamintesc principalele obiective ale studiului. Uh, am vrut mai întâi să analizăm impactul biocombustibilului și anume, care sunt consecințele în ceea ce privește uh, securitatea aprovizionării? Cum pot contribui biocombustibilii la extinderea surselor de energie în Europa pentru a crește securitatea aprovizionării? Care sunt efectele asupra ocupării, dacă acest sector creează sau nu noi locuri de muncă? dacă există impacte uh, pozitiv sau negativ asupra economiei, lucru foarte important în zilele noastre, care sunt consecințele reale asupra agriculturii și asupra prețurilor uh, culturilor. Sunt uh, efecte negative, pozitive, efecte mai uh, uh, mari, mai mici. Pe de altă parte, am vrut să vedem cum se po- cum pot influența biocombustibilii utilizarea terenurilor agricole și neagricole și, folosința, și schimbarea folosinței terenurilor. Apoi am vrut să vedem care sunt uh, economiile în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră. Dacă obținem economii uh, sau dacă se reduc cumva emisiile de gaze cu efect de seră ca urmare a utilizării biocombustibilor pe partea de tehnologie. Trebuia să vedem cum se comportă diferitele tipuri de biocombustibil, pentru că nu toți au același comportament. Și trebuia să vedem de asemenea cum uh, pot evolua acești biocombustibili în viitor, de la, de la prima generație la a doua generație și așa mai departe. Sigur că există și bariere științifice și economice, de aceea trebuie să existe un plan de investiții pe termen lung pentru a trece la a doua generație sau chiar a treia generație de biocombustibili. Vedeți că există o serie largă de efecte pe care le-am analizat în raportul nostru. Și acum uh, o să rog pe colega mea, doamna Mareli, să parcurgă aceste efecte. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Give short inputs on the main issue. Aș dori să vă prezint principalele constatări ale acestui uh, studiu, după care voi aloca ceva timp pentru discuții. După introducerea domnului De Santi, aș dori să mă refer la securitatea aprovizionării, care este unul dintre pilonii importanți în politica referitoare la biocombustibili din 2009 încoace. Biocombustibilii contribuie, bineînțeles, la diversificarea surselor de combustibil pentru transport potrivit uh, calculelor noastre um, pe baza datelor de la USDA și CONCAO, Asociația Furnizorilor de Carburanți, 5,1% din uh, carburanții pentru vehiculele rutiere din Uniunea Europeană au fost înlocuiți cu biocombustibile în 2011. Cred că totuși această estimare uh, este optimistă, pentru că potrivit Eurostat 2013 numai 5,4% oricum, uh, era un uh, procent important. În ceea ce privește numărul de litri, uh, potrivit previziunilor pentru 2020, biocombustibilii ne vor ajuta să economisim 10 miliarde de litri de benzină și 20 de miliarde de litri de motorină. Dar oricum, probabil că cifrele sunt un pic diferite. A doua chestiune se referă la impactul asupra ocupării. Biocombustibilii pot avea un impact pozitiv sau negativ asupra economiei uh, locale. În general, impactul asupra economiei locale este pozitiv, mai ales în zonele rurale. Însă trebuie să contrabalansăm acest impact cu impactul negativ datorat creșterii impozitării, datorită costurilor mai mari de producție a biocombustibililor estimările privind ocuparea directă arată că în 2011 au fost create 120.000 de noi locuri de muncă. Dar asta dacă nu ținem cont uh, de creșterea impozitelor și a costurilor aferente. Unul dintre studiile noastre arată că aceste beneficii sunt contrabalansate de pierderile din alte sectoare și de aceea impactul total este pozitiv, dar în unele cazuri este și negativ. Costul biocombustibililor. Costul uh, variază de la între 7 și 8,4 miliarde de euro în 2011, ceea ce înseamnă între 14 și 17 euro de persoană. De ce există acest cost? În primul rând, pentru că producția de biocombustibil costă mai mult decât producția de motorină și benzină. Dar biocombustibilii se vând la pompă la același preț. Există reduceri uh, de fiscalitate. De fapt, uh, acești biocombustibili se supun uh, impozitării la fel ca și ceilalți carburanți. De altfel, biocombustibilii sunt, uh, au costuri de producție cu 67% mai mari decât uh, carburanții convenționali. Impactul asupra agriculturii. Biodiesel a avut uh, un impact asupra cererii de ulei vegetal din lume și din Europa. Această creștere a cererii a fost uh, asigurată din importuri, în special de ulei de palmier din uh, Belize și Malaezia. Aceasta are un efect important asupra emisiilor de dioxid de carbon, pentru că uh, uleiul de palmier provine din turbării din zonele respective. Și, bineînțeles, există emisii care provin din acele zone. Trebuie spus că se folosește puțin ulei de palmier uh, pentru producerea de biodiesel. Uleiul de palmier este folosit în special în industria alimentară, însă cererea pentru acest tip de ulei crește. Uleiul de palmier uh, înlocuiește uleiul de rapiță, care este folosit pentru biocombustibili. De aceea uh, a existat și un uh, impact asupra prețurilor uh, la produsele alimentare. Vedeți aici în grafic prețul țițeiului cu negru, cu roșu prețul uleiului de palmier, apoi cu verde uleiul de soia și cu albastru uleiul de rapiță. Până recent nu exista o legătură între aceste prețuri, însă după 2005 când uh, au intrat pe piață biocombustibilii, prețurile acestor uh, mărfuri de larg consum au început să fie corelate între ele și să crească. Referitor la etanol, este greu să facem o evaluare similară pentru că piața cerealelor uh, și a zahărului este mult mai mare decât piața uleiurilor vegetale, iar producția de etanol este mult mai mică decât producția de biodiesel. Așadar, uh, efectele uh, cererii pentru etanol din Uniunea Europeană asupra pieței cerealelor de la nivel mondial este mai greu de cuantificat. Totuși, uh, efectul uh, este evident și aici, în ceea ce privește prețul porumbului și grâului care a început să crească după 2005 și să fie corelat cu prețul uh, țițeiului. Și asta după ce au intrat pe piață biocombustibilii. În ceea ce privește utilizarea terenurilor și efectele aferente, s-a estimat că aproximativ 5,7 milioane de hectare de teren au fost folosite la nivel mondial pentru a produce uh, plante pentru biocombustibilii uh, din Uniunea Europeană. În 4,27% uh, era ponderea biocombustibilor în transport. Majoritatea terenurilor sunt din Europa și 43% din afara Europei. Aceste 5,7 milioane de hectare corespund la aproximativ 5% din terenul arabil al Uniunii Europene. Această cerere a creșterii pentru culturi poate duce la o deplasare, o dislocare a producției uh, de hrană. Asta generează un uh, efect uh, indirect în ceea ce privește schimbarea folosinței terenurilor sau ILUC indirect land use change. A existat chiar o dezbatere de politică foarte amplă pe acest subiect, însă potrivit dovezilor științifice, magnitudinea emisiilor ILUC este incertă. Însă, potrivit uh, datelor, aceasta poate avea un impact în ceea ce privește economiile de emisii de gaze cu efect de seră pentru a estima emisiile ILUC, avem nevoie de un model economic, pentru că trebuie să evaluăm toate relațiile complexe între piețe și trebuie să facem și proiecții pentru viitor. La Comisia Europeană am decis să luăm ca model de referință demersurile Institutului de Cercetare Internațional, care a folosit un model de lucru economic numit Mirage și uh, au existat uh, studii referitoare la cereale, la zahăr și uh, culturile de uh, plante uh, din care se obține uleiul. Ponderea acestora este uh, mai mică în cazul etanolului decât în ceea ce privește biocombustibilii. O mare parte a acestor emisii mai ridicate se datorează emisiilor de la turbăriile unde se cultivă uh, plante pentru obținerea uleiului de palmier performances of biodiesel for example. And uh, there are also other studies. Uh... Și mai există și alte studii alternative. Și chiar recent am publicat uh, două rapoarte care se bazează pe date istorice și care confirmă mai mult sau mai puțin uh, aceste emisii ILUC uh, calculate pe baza modelelor economice. Referitor la economiile de GES, biocombustibilii uh, contribuie la uh, aceste economii numai dacă nu se iau în considerare emisiile ILUC. Dacă totuși se includ aceste emisii ILUC, nu se realizează deloc economii ca urmare a folosirii biocombustibililor. Bineînțeles că există potențialul de a crește aceste economii și de a reduce iluc. În acest grafic vedeți economiile de emisii GES ale principalelor biocombustibili. Cu albastru deschis vedeți emisiile directe, iar cu albastru închis uh, sunt ilustrate emisiile ILUC. În cazul biodiesel nu avem deloc economii, din potrivă, emisiile cresc comparativ cu combustibilii fosili. Există un potențial de reducere GES, de exemplu, procesele, produsele uh, reziduale sau produsele secundare pot fi folosite pentru a genera căldură. Sigur că există și alte efecte secundare, însă aceasta ne permite să reducem în continuare emisiile de gaze cu efect de seră. Am spus deja că aceasta ne poate ajuta să evităm uh, emisiile din uh, turbării, ca urmare a obținerii uleiului de palmier. Emisiile ILUC pot fi reduse sau evitate dacă biocombustibilii provin uh, de pe terenuri degradate sau abandonate, dacă se crește productivitatea culturilor și dacă se reduc deșeurile alimentare. Deci există proiecte care dovedesc reducerea sau eliminarea Uh, acestor emisii ILUC. Referitor la costurile economiilor de emisii de CO2, după cum puteți vedea, aceste economii, realizarea acestor economii este foarte costisitoare. 100 de euro pe tona de dioxid de carbon, uh, sumă care este evitată. Însă, în cazul uh, biocombustibililor, uh, nu se obține nicio economie. Aș vrea acum să vă prezint uh, câteva date legate de progresele în ceea ce privește biocombustibilii. Trecem acum spre a doua sau chiar a treia generație de biocombustibili pentru că se consideră că aceștia au beneficii pentru mediu și nu concurează cu producția de hrană. Biocombustibilii de a doua generație uh, pot genera emisii mai, uh, economii mai mari în ceea ce privește emisiile de GES, dacă ținem cont doar de emisiile directe. Asta înseamnă că emisiile din producția de biocombustibil pe baza metodologiei uh, definite prin legislație. Vedeți aici valorile pentru electricitate date pentru căldură și cu dreapta, în dreapta uh, pentru combustibilii pentru transport. În toate cazurile, emisiile sunt mult mai mici decât în cazul uh, combustibilor fosili. Totuși, trebuie să fim atenți uh, și să evaluăm toate efectele biocombustibilor de a doua generație. Am făcut acest lucru în cazul ILUC și am ținut cont și de efectele indirecte. Și aici trebuie să avem în vedere efectele indirecte de natură ecologică, economică și socială, pentru că uh, pot exista astfel de efecte. Trebuie să ținem cont de concurența cu alte sectoare și faptul că unele culturi au deja alte uh, utilizări. De exemplu, pot fi folosite pentru uh, fertilizarea solurilor. De asemenea, trebuie să vedem uh, ce alte impacte uh, se produc asupra utilizării apei, asupra uh, solului, efecte în ceea ce privește poluarea și așa mai departe. Apoi trebuie să vedem uh, care este momentul în care se realizează aceste uh, reduceri de emisii Vă spuneam că în că ipoteza neutralității carbonului nu este valabilă pentru anumite culturi. Impactul asupra solurilor trebuie de asemenea să fie avut în vedere, însă deocamdată nu este inclus în metodologia prevăzută de directivă. Alegerile tehnologice sunt de asemenea foarte importante, în cazul biometanului, de exemplu putem să reducem uh, emisiile de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor uh, digeratoare uh, închise. Există un potențial de îmbunătățire tehnologică. În momentul de față, în ceea ce privește producția de biocambusibil de a doua generație, progresele au fost mai lente decât ne așteptam. Decât, decât ne așteptam. Tehnologiile funcționează, însă costurile sunt în continuare foarte mari. Potrivit uh, estimărilor uh, IA, costurile biocombustibilor de a doua generație vor deveni comparabile uh, cu cele de pentru prima generație începând cu 2030. Există și uh, așteptări în ceea ce privește producerea de biocombustibil de a treia generație folosind algele, însă suntem uh, departe uh, de a, de a fi ajuns acolo, pentru că algele încă nu sunt disponibile în mod comercial pe piață la scară largă. De asemenea, operatorii economici trebuie să fie încurajați să investească. Și ajung în curând la concluziile prezentării mele. După cum vedeți, biocombustibilii sunt doar una dintre opțiunile de a reduce emisiile de dioxid de carbon în transport, însă reprezintă o modalitate costisitoare comparativ cu alte utilizări ale biomasei, de exemplu pentru căldură sau pentru generarea de electricitate. Sigur că biocombustibilii oferă anumite avantaje, însă trebuie să evaluăm cu atenție toate efectele înainte de a lua decizii legate de aceste tehnologii pe care ar trebui să le susținem. Fezabilitatea economică a biocombustibilor de a doua generație poate fi realizată doar dacă se găsesc uh, surse ieftine de uh, culturi și doar dacă, și dacă sunt uh, și doar dacă se mm, folosesc în mod eficient în biorafinării, de exemplu dacă se face integrarea cu alte unități uh, industriale, atunci vor exista mai multe oportunități de reducere a costurilor și de optimizare a eficienței energetice. În acest sens, este necesar un cadru de politică stabil pentru mobilizarea instituțiilor. De aceea este nevoie de mecanisme financiare pe lângă cele implementate deja de comisie, de exemplu NER 300 sau Orizontul 2020 și uh, fondurile europene structurare și de investiții pe lângă studiul uh, care a fost uh, realizat de GRC, Comisia raportează o dată la doi ani Parlamentului European cu privire la efectele biocombustibilor, conform articolului 23 din directivă, iar ultimul raport a fost emis în primăvara lui 2013. După cum vă spuneam, acordăm uh, atenție um, celei de-a doua generații de biocombustibili. La asta ne concentrăm noi în momentul de față în JRC uh, Încercăm să vedem uh, care este sustenabilitatea biocombustibililor uh, avansați uh, și a altor combustibili alternativi. Acestea fiind spuse, mi-am încheiat prezentarea. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much for the presentation and Vă mulțumim pentru această prezentare. Dacă aveți întrebări, Jens Nilsson. Tack så mycket. Jag ska eh, ta upp två frågor. Jag ska först tacka Mulțumesc! Vreau să adresez două întrebări. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru aceste prezentări pe care le vom citi și în forma scrisă cu mare uh, interes. Um, pentru că multe persoane în Suedia doresc să afle mai multe despre asta și uh, sigur că vom privi cu un ochi critic toate acestea. Eu trăiesc în nordul Suediei și noi am decis că ne dorim un sistem de transport uh, în care să nu mai fie folosiți combustibilii fosili în decurs de câțiva ani în Suedia, ceea ce înseamnă că toate regiunile, toate localitățile vizează același obiectiv. Întrebarea este cum se poate ajunge la acest obiectiv. În momentul de față au loc două procese. În primul rând, comunitățile locale constată că se poate produce la nivel local uh, biogaz uh, și că apele uzate pot fi folosite pentru a produce energie, de asemenea resturile alimentare pot fi um, uh, adunate de la toate uh, gospodăriile și pot fi transformate în compost și astfel se poate produce energie. Și sigur că aceste procese sunt limitate la nivel local, dar creează în același timp locuri de muncă la nivel local și, de asemenea, creează și sentimentul de apartenență și, de asemenea, speranță în a, a, posibilitatea atingerii acestui obiectiv de a avea, a, de a nu mai folosi combustibil fosil. Cred că aceste activități de natură locală a, au loc în multe regiuni și cred că prin efectul de uh, cumulare a acestora poate să, uh, pot să devină semnificative. Apoi, Suedia are probabil uh, cea mai mare suprafață de păduri care ar putea să devină, uh, ar putea fi privite ca și uh, suprafețe uh, petroliere chiar. În sensul că uh, sunt uh, regenerabile, pot fi folosiți copacii, în același timp se plantează tot timpul astfel încât uh, pădurea să se regenereze. Poate că putem găsi și alte modalități de a utiliza pădurea, în afară de transformarea copacilor în hârtie. Există rafinării de petrol care spun că, ok, poate se poate obține biodiesel din uh, păduri și cred că ar trebui deci să punem, să ne îndreptăm atenția și asupra pădurilor, pentru că acestea pot să fie o resursă de energie în, în viitor pentru întreaga Europa. Și cred că și în strategia privind pădurile a Uniunii Europene ar trebui să fie privită pădurea și din acest punct de vedere. Aș fi curios să știu care este părerea dumneavoastră. Mulțumesc. Acum Ina Virkunen. Nach Schweden, Finland. După Suedia urmează Finlanda. Äh, mulțumesc, äh, domnule președinte, și mulțumesc äh, specialiștilor pentru prezentarea acestui raport. Am o observație și două întrebări. Uh, și Vreau să mă alătur celor spuse de Jens Nielsen. Eu vin din uh, Finlanda și, într-adevăr, uh, și noi folosim biocarburanți uh, la un nivel foarte ridicat. Se spune că din acest an aproximativ 8% din combustibilul utilizat trebuie să fie biocombustibil. Um, și obiectivul este de a crește acest procent până la 20%. Uh, Biocombustibili care se produc din diverse uh, deșeuri într-o manieră eficientă din punct de vedere energetic. Și m-ar interesa să știu dacă ați putea um, să faceți o analiză a tipurilor de biocombustibil și să ne spuneți care ar fi um, cel mai bun tip de biocombustibil din punct de vedere ecologic, dar și economic. De asemenea, ați introdus uh, această idee uh, biocombustibililor de a doua și a treia generație care din păcate, progresează foarte încet la nivelul, uh, de, la nivelul producției. Mă întreb care este impactul pe care îl are acest progres asupra obiectivelor climatice, uh, care, din păcate, nu vorbesc uh, despre acest domeniu al transporturilor și noi am vrea să creștem eficiența dezvoltării biocombustibililor de a doua și a treia generație. Mulțumesc. Ghezine Meissner. Mulțumesc și din partea liberalilor pentru această prezentare. Mi s-a părut foarte interesantă și cred că cel mai ieftin ar fi, chiar dacă nu e vorba de biocombustibil, uh, vreau să vă spun că uh, la Hanovra se fac cercetări cu privire la obținerea de uh, bioelectricitate, de curent electric um, regenerabil și vă, vă, cred că merită să, merită să vă îndreptați atenția și asupra acestor cercetări. În orice caz, într-adevăr, um, biomasa poate să uh, atragă după sine costuri uh, suplimentare de producție. Vreau să uh, Mă alătur colegului meu din Suedia. Într-adevăr, strategia privind pădurile joacă un rol important pentru că în pădure există uh, deșeuri foarte multe, chiar fără să tai copacii, există multe deșeuri care pot fi folosite pentru a um, produce bioenergie. Și cu siguranță în Scandinavia, dar și în Germania, și Germania are suprafețe împădurite și uh, mi se pare important acest lucru. Și, de asemenea, uh, în ceea ce privește ILUC, modificarea utilizării terenurilor, uh, mulți țărani au început să cultive uh, suprafețe pentru uh, obținerea de biocombustibil și atunci sigur că aceste suprafețe sunt scoase din uh, terenurile uh, cultivării de uh, culturi pentru producerea de alimente. Uh, și sigur trebuie să vedem în ce măsură acest lucru uh, este logic sau nu. Întrebarea mea însă se referă la biocombustibilii de a treia generație și mi se pare interesantă ideea algelor. Sigur că uh, producția de alge ar trebui probabil să aibă loc undeva pe uscat. În orice caz, acum uh, trei ani, uh, la inaugurarea uh, Airbus-ului uh, la uh, începutul anului, uh, Um, și de asemenea uh, acest lucru se aplică și la Boeing, cu care am avut o întâlnire uh, recent, ei bine, ambele uh, companii folosesc uh, sau vor să folosească din ce în ce mai mult uh, combustibili uh, care să um, fie mai puțin poluanți. Din păcate, acest uh, lucru se întâmplă doar la nivel de cercetare în momentul de față și mă întreb uh, în ce măsură sunteți uh, la curent cu această evoluție și ce părere aveți? Într-adevăr, ideea algelor mi s-a părea bună dacă le-am putea produce pe uscat. Mulțumesc. Acum Claudia Schmidt. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentarea studiului. Eu, din păcate, nu am o perspectivă atât de pozitivă a studiului ca și antevorbitoarea mea din 2010 până în 2020 avem o reducere de 10% de gaze cu efect de seră în domeniul transporturilor. Acesta este obiectivul nostru și, conform planurilor naționale, 85% din această reducere trebuie să se datoreze utilizării mai puternice a biocombustibililor. Întrebarea care se pune acum Conform studiului, biocombustibilii, din păcate, nu ne împlinesc uh, speranțele în care, pe care le-am pus în ei. Și sigur că uh, duc de asemenea <laughs> la uh, o creștere indirectă a uh, gazelor cu efect de seră. De asemenea, în țările terțe, uh, emisiile de gaze cu efect de seră cresc uh, foarte mult. Uh, ceea ce are un efect negativ asupra întregii planete și, de asemenea, biocombustibilile au un efect negativ și asupra producției de alimente. Întrebarea este, deci, dacă avem aceste resurse destul de limitate uh, la dispoziție, să le uh, investim în cercetare sau să Uh, încercăm să le investim mai degrabă în um, extinderea um, electricității și a mașinilor um, care uh, circulă pe baza electricității. Mulțumesc! Da, cea de-a doua generație. Da, e foarte bine dacă deșeurile pot fi folosite pentru a produce energie. Întrebarea este cum se poate garanta cea de-a doua generație de biocombustibil fără a o garanta pe prima. Știm că 20% din uh, uh, emisiile la nivel global uh, se, uh, sunt datorate uh, despăduririlor. Și sigur că acest proces nu poate fi stopat. Uh, Sigur că țăranii acum se reorientează către o producție care le oferă uh, un, un câștig mai mare, care poate fi uh, de uh, culturi pentru biocombustibil, ceea ce nu este neapărat o idee bună pentru viitor. Eu cred că e mult mai important să hrănești oamenii decât uh, să ai combustibil pentru mașini. Aceasta este prima noastră, cea mai importantă prioritate. Uh, și dacă alimentele ajung să fie atât de scumpe încât oamenii să moară de foame, atunci cu cine mai ajută să avem uh, combustibil pentru mașini? Și apoi, să nu uităm, energia eoliană, energia solară, Suedia are mult, uh, mult vânt, are o coastă foarte mare. Mă întreb care este efectul aici. Nu e nu, uh, mai eficient din punct de vedere al costului decât utilizarea biocombustibililor? Sau, un exemplu, dacă s-ar limita viteza de circulație a mașinilor în orașe, s-ar reduce din start, în mod automat, uh, emisiile de gaze cu efect de seră. Deci există și alte uh, posibilități și alte uh, opțiuni um, pe lângă utilizarea biocombustibilor. Avem în momentul acesta opțiuni care reduc imediat emisiile de gaze cu efect de seră. Și uh, aș vrea să știu care este, deci, uh, legătura între biocombustibil și energiile regenerabile. Și acum vă dau cuvântul încă o dată. Ok, Um, I'll try to reply to... Am să încerc să vă răspund tuturor. Să răspund la toate comentariile pe care le-ați făcut, care sunt uh, corelate între ele. Uh, și v-ați referit la punctul central, și anume cum putem să dezvoltăm acum un uh, transport bazat pe tehnologie cu emisii scăzute de carbon. Deci trebuie să extindem discuția dincolo de biocombustibili, să vedem cum poate fi folosită energia regenerabilă în transport și în sistemul energetic. Acum, știți că un sistem avansat uh, Uh, de transport uh, cu un consum uh, redus de, cu emisii reduse de carbon reprezintă un obiectiv al Comisiei. Deci acum încercăm să găsim ce soluții pot fi introduse pentru a înainta acest proces într-un mod eficient. Biocombustibilii reprezintă o parte a soluției. V-am spus că încercăm să identificăm modul în care cea de-a doua generație poate fi introdusă mai rapid și mai eficient pe piață. Dar, după cum am spus foarte clar, introducerea biocombustibililor um, nu este soluția la toate problemele. Deci, aspectul durabilității, aspectul uh, ecologic este foarte important. Uh, trebuie văzut uh, de unde vine biomasa, mm, dacă ea este produsă din deșeuri sau din ce anume se produce. Deci, aspectul durabilității este unul. Apoi, un alt aspect este costul. Trebuie să identificăm și să dezvoltăm tehnologii tot mai performante, astfel încât acestea să fie competitive. Și pentru a fi competitive, trebuie să investim în uh, dezvoltarea tehnologică și în cercetare, dar și în demonstrații. Și în momentul de față este, există foarte puține planuri, proiecte în Europa care să demonstreze la scară largă viabilitatea combustibilor de a doua generație, în special eta, etanolul. Deci e nevoie de o abordare într-un cadru politic mai stabil și uh, vizionar, care să privească pe termen lung. Uh, și e nevoie de niște angajamente din partea statelor membre în ceea ce privește utilizarea biocombustibililor de a doua generație. Deci, vedeți, este un mecanism economic, financiar, dar și politic. Cea de-a doua generație și cea de-a treia generație, care este și mai îndepărtată de realitate, uh, e bine, ele presupun mai multe îmbunătățiri pe mai multe fronturi. Pentru că e nevoie ca cea de-a doua generație de biocombustibili să intre pe piață și să fie competitivă, ceea ce ne așteptăm să se întâmple cam peste 10 ani. Apoi, contribuția bioenergiei la uh, uh, dezvoltarea unei tehnologii cu uh, emisii reduse de carbon în transport, da, este un pas înainte, dar nu este singurul pas. Uh, de asemenea, electromobilitatea poate să fie, să-și aducă o contribuție importantă în dezvoltarea um, unui sistem de transport uh, mai ecologic. Și încercăm să accelerăm uh, procesul acesta, dar electromobilitatea este un fel de revoluție, pentru că atunci când vrei să introduci pe piață sisteme electrice, e nevoie să ai întregul sistem uh, funcțional. E nevoie de prezența Um, locurilor unde aceste uh, mașini se poate să fie reîncărcate, bateriile lor să fie reîncărcate, e nevoie de un sistem inteligent, de infrastructură, de o siguranță și o securitate a aprovizionării și de stocare. Noul sistem care va permite introducerea vehiculelor electrice uh, este unul dintre aspectele cheie pentru Europa. Și uh, Comitetul de Cercetare încearcă să dezvolte această tehnologie pe care vom, o vom inaugura în octombrie. O vom inaugura în octombrie un nou centru numit Centrul pentru Interoperabilitate. Același uh, centru care a fost inaugurat în Statele Unite acum 2 ani. Deci e un fel de laborator unde se pot studia toate aceste componente componente. Ce înseamnă dacă se introduc vehiculele electrice? Cum interacționează ele cu rețelele uh, de energie existentă? Cum uh, va fi gestionat, vor fi gestionate fluxurile de absorpție, dar și de intrare în, uh, în sistem? Cum se stochează electricitatea? Deci, noul sistem de transport este unul foarte complex și este parte din uh, strategia energetică și bioenergia este doar o parte a soluției, nu este întreaga soluție, împreună cu multe alte elemente. Gazul natural lichefiat și toate celelalte. Uh, și vă înțeleg, aveți dreptate, există mulți parametri care trebuie avuți în vedere, inclusiv, așa cum am spus, uh, durabilitatea. Deci, da, vorbiți despre deșeuri, de exemplu. Da, e, e clar. Uh, și biocombustibilii de a doua generație trebuie să îndeplinească criteriile de, bio, de durabilitate și, sigur, să respecte toate dispozițiile referitoare la alimente și păduri. Mulțumesc! Directorul, domnul director a răspuns uh, cuprinzător la aceste întrebări, dar vreau să spun ceva în plus referitor la păduri pentru că au fost menționate de mai mulți uh, eurodeputați, uh, resursele de pădure din nordul Europei. Da, acestea sunt foarte importante și pentru biocombustibil și pentru bioenergie, însă e important ca aceste resurse să fie mobilizate, ceea ce cere multe eforturi. De asemenea, trebuie să fim foarte precauți uh, um, și să vedem care resurse pot să fie mobilizate într-o utilizare în cascadă pentru a luând în considerare și impactul asupra celorlalte piețe, pentru că o parte din resurse sunt deja utilizate în sectorul construcțiilor sau în uh, sectorul uh, producerii de uh, hârtie. Și, deci, utilizarea deșeurilor trebuie să fie analizată cu atenție, pentru că nu toate deșeurile uh, prezintă beneficii imediate uh, din punctul de vedere al uh, atenuării, um, reducerii gazelor cu efect de seră. Uh, Finlanda este singura țară din Europa care um, are un plan de producere a biocombustibililor de uh, a doua generație. Nu există astfel de planuri în alte țări europene. După cum am spus, ce e important este să se mobilizeze uh, deșeurile. Într-adevăr, există multe deșeuri uh, disponibile. Întrebarea este cum pot fi ele mai bine utilizate. Și o mare problemă este construirea de instalații la prețuri competitive. În momentul de față, toate eforturile privind uh, cea de-a doua generație de biocombustibili uh, sunt la nivel de cercetare și dezvoltare sau, în orice caz, într-un stadiu precomercial. Deci, uh, suntem uh, uh, în urmă, suntem departe de momentul în care biocombustibilii de a doua generație pot să fie disponibili să înlocuiască pe cei de prima generație. Mulțumesc! Și când credeți că vor fi disponibili cei de a treia generație? Vă referiți la alge? biocombustibilii produși din alge? proiecțiile sunt mult mai optimiste decât uh, uh, cum arată lucrurile în realitate. Mm, suntem destul de departe de acel moment, n-am văzut deocamdată decât cercetare de laborator. În momentul de față, producția de biocombustibil din alge este um, problematică pentru că uh, Uh, conversia acizilor grași și a lipidelor extrase din alge uh, consumă multă energie, multă electricitate și apă. Deci uh, producția se face cu o emisii importante de gaze cu efect de seră și deci numai într-o combinație cu un alt tip de producție de alte materiale ar putea să fie um, să fie profitabilă astfel de uh, măsură. Mulțumesc, mulțumesc pentru prezență, pentru răspunsuri și cu acesta încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc călduros pentru acest studiu care este la dispoziția noastră și în alte limbi, nu se pare că e disponibil doar în limba engleză, dar toată lumea a primit acest studiu și poate de să-l citească. Also, eine Überraschung kommt nach. Iată că surprizele se țin lanț. Cred că nu poate să fie mai frumos decât să ți se spună la mulți ani și să-ți sărbătorești ziua prin muncă. Mulțumesc pentru felicitări. Eh, Carla Pace este bine cunoscută în Parlamentul European, a fost membră în Parlamentul European, eh, a fost aleasă în 2004 și apoi eh, a ne-a părăsit ca să fie ministru în uh, țările de jos. În orice caz, noi ne cunoaștem de multă vreme, iar acum doamna Pace este coordonator responsabilă de coridorul Rin-Dunăre și așteptăm cu nerăbdare prezentarea dumneavoastră. Bine ați venit la comisia noastră, ești din nou acasă, aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Parliament and all attendees. Stimați membri ai Parlamentului și uh, dragi participanți, cred că ați auzit de multe ori că planurile făcute de fiecare coordonator au fost uh, generate în urma a patru reuniuni de tip FOR, care, la care au participat uh, reprezentanți din ministerele de transport, reprezentanți ai regiunilor, ai uh, infrastructurii, căilor navigabile, reprezentanți din sectorul aviației, din sectorul feroviar, rutier și așa mai departe. Cred că ați auzit cu toții aceste lucruri deja, e deja a patra oară când vorbesc despre acest lucru, deci am să trec direct la descrierea coridorului. Este un coridor foarte mare. O parte a coridorului e foarte dragă inimii președintelui dumneavoastră, e vorba de Dunăre. Coridorul poate fi împărțit în mare în două ramuri, cea de nord și cea de sud. Ramura de nord este cea uh, cehă și slovacă, și cea de la Marea Neagră în sud, desigur. De la vest la est, ramura Mării Negre include două rute diferite, feroviare și rutiere. Una de nord via Frankfurt-Nürnberg și una de sud via Stuttgart-München-Salzburg. În România, coridorul trece pe la Sebeș și pe la Craiova. În ceea ce privește căile navigabile interioare, acestea încep de la Rhein, apoi trec prin Main și prin canalul Main-Dunăre. Apoi intră aici Dunărea și Marea Neagră până la Sulina și partea navigabilă a acestui râu, canalul Dunăre-Marea Neagră, București-Constanța, este, pare puțin, dar dacă vă uitați vă uitați pe hartă, veți vedea că este en, ceva enorm. Numai Dunărea are aproape 3.000 de kilometri. Ramura cehă are două puncte de pornire, München și Nürnberg, via Pilsen și Praga, până la Prerov în Republica Cehă. Dincolo de Prerov, a, și vă rog să mă scuzați dacă nu pronunț corect numele, spune doamna coordonator, dincolo de Prerov Cor coridorul se împarte în două, o parte către Ostrava pentru traficul de pasageri și o linie ă, directă via Puciov și Silina în Slovacia, o linie utilizată mai ales pentru transportul de mărfuri. Nu doar, dar în principal. Apoi, ă, coridorul celălalt trece de la Strasburg pe la Frankfurt, Brno, Coșice, Silina și merge până la frontiera ucrainiană. Și apoi, ca să vă arăt cât de multe state membre sunt implicate, vă spun că acest coridor leagă 8 state membre și 4 state non-membre, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Moldova și Ucraina. E vorba doar de uh, căile navigabile interioare. E vorba de peste 3400 de kilometri de cale ferată, 2700 de kilometri de căi navigabile interioare și uh, peste 2000 de kilometri de uh, șosele. Foarte multe terminaluri și porturi interne și uh, interconectivitatea este foarte importantă pentru Uniunea Europeană și mai ales în punctele transfrontaliere, pentru că acestea sunt totdeauna dificile. We have 19 core ports. Avem 18 porturi și e clar că ca să se califice aceste porturi trebuie să aibă mai multe tone pe an și avem și 11 aeroporturi. Then about what are the critical issues? Care sunt punctele critice? E un scenariu destul de complex. E vorba de relații dintre state care s-au dezvoltat din vremuri imemoriale și sunt uh, state care și-au uh, care și-au creat propriile sisteme de transport uh, centralizate către capitale în principal și au sisteme de transport de pasageri și de mărfuri pe baza a trei presupuneri centrale. Și nu trebuie să uitați că pentru că este vorba de un coridor european, există viziunea că contribuabilii europeni vor să plătească pentru acest coridor. Dacă statele membre vor să facă doar ce e important pentru ele însele, atunci um, sunt uh, foarte puține motive pentru care contribuabilii europeni să uh, investească într-un astfel de proiect de infrastructură. Deci contribuabilii europeni au spus clar um, că da, că vor să participe, dar cu condiția ca acest proiect să fie realmente unul european, să se creeze coridoare europene. Deci ce este cel mai important? Sunt trei um, presupuneri, trei uh, afirmații importante. În primul rând, intermodalitatea, esențială pentru um, interconectare între toate modurile de transport. Standarde de calitate pentru infrastructură, pentru RTMS, uh, e vorba de un sistem de siguranță pentru căile ferate o sarcină minimă pentru calea ferată, o structură minimă pentru căile navigabile interne și autostrăzi pentru conexiunile rutiere. Desigur, standardele de calitate trebuie să fie aceleași peste tot. Interoperabilitatea, mai ales în uh, cadrul rețelei feroviare care are uh, standarde de electrificare diferită și mai ales există încă și porțiuni neelectrificate. Este importantă securitatea căilor ferate. Trebuie să fie posibil să avem un uh, coridor feroviar real și uh, să funcționeze RTMS și alte sisteme de semnalizare și, desigur, uh, electrificarea este foarte importantă pentru că altfel este foarte imposibil, este imposibil, mă scuzați, ca o singură locomotivă să traverseze întreaga Europa. Care sunt uh, necesitățile de investiții? Sunt majore. Extinderea întregului coridor și uh, totalitatea investițiilor necesare pentru a ajunge la standardele înalte pe care le dorim totalizează peste 64 de miliarde de euro. Și vedeți, 64,64 ,64, e vorba de 64 de miliarde 640 de milioane. Este o sumă enormă. Două treimi din investiții țin de reconstrucție, de actualizare, de modernizare și de standardizarea ERTMS a căilor ferate. Aproape un sfert din această sumă ar fi necesar pentru uh, autostrăzi și 6% pentru căile navigabile interne, ca să vă mai liniștiți. Și restul pentru logistica portoară și uh, terminale, inclusiv accesul la aeroporturi. Apoi, prioritățile coridoarelor. Dacă dorim să investim în coridoare, vedeți, ați văzut cât de lung este acest coridor, e vorba de Dunăre, Rin și Main, și deci E clar că dacă vrem să-l acoperim, trebuie să stabilim priorități. Nu putem face totul, trebuie să stabilim priorități de investiții pentru Europa. Este obligatoriu să ne stabilim prioritățile uh, când vorbim de investiții. Și um, legăturile transfrontaliere sunt în același timp blocaje, pentru că sistemele tehnice diferă de la o țară la alta. E vorba de calea ferată, dar și de căile navigabile interne, e vorba de bariere administrative între țări și deci ar fi o plus valoare să avem un sistem funcțional și profitabil. Cred că știm cu toții exemplul uh, Spaniei și cred că cu toții știm și exemplul uh, Rusiei, care are un alt ecartament la calea ferată. Și de asemenea un sistem de semnalizare diferit se vede în mai multe locuri. În cazul Dunării, menținerea condițiilor uh, sigure de navigație este deosebit de importantă. Și în acest scop, Comisia susține pregătirea unui uh, plan de acțiune de întreținere a fluviului, la care participă toate statele riverane membre și non-membre. Anul trecut, la Ruse, în Bulgaria și România au semnat un acord luându-și angajamentul să se sprijine reciproc în caz de intervenții de urgență pe sectorul comun uh, al Dunării. După cum știți, România și Bulgaria au în comun o mare parte din fluviul Dunărea și trebuie să conlucreze ca acea parte să funcționeze realmente trebuie împreună să asigure întreținerea râului. We know, we all know that... Știm cu toții că drumul e lung, dar um, dacă avem uh, acest proiect de coridor, trebuie să fim gata până în 2030. Voi ați altceva O să-ți spun mai târziu ce voiam. The way is long, but it is the first draft. Drumul e lung, dar e doar un prim uh, proiect de text. Este o parte foarte importantă de bază a acestui plan. Pentru că înainte să ne apucăm de treabă, habar nu aveam ce să facem în Europa și nu știam cum ar trebui să arate lucrările noastre. Și acum uh, avem mai multe state implicate și obiectivul nostru este să oferim fiecărui stat o rețea de transport care să profite de specificul regional, de specificul geografic și în același timp să creăm punți dincolo de frontierele naționale sau peste frontierele naționale pentru a promova dezvoltarea regiunilor în ceea ce privește beneficiile pentru cetățenii care trăiesc în acele state și în același timp să păstrăm, să ocrotim natural, uh, habitatul natural și sigur să nu uităm că peisajele sunt foarte frumoase și nu vrem să le stricăm. Mulțumesc mult pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări referitoare la planul nostru de lucru și viitorul coridorului Rin-Dunăre. Carla Peis, mulțumesc foarte mult pentru prezentare și începe Wim van de Camp, pe care cred că îl cunoașteți. Meneer de voorzitter, dank u zeer. Domnule președinte, vă mulțumesc. Cred că vă dați seama că pentru mine e totdeauna o plăcere să o revăd pe doamna Carla Pace. Facem uh, parte din uh, vechea gardă, amândoi. Suntem uh, adevărații membrii CDA și aș avea mai multe întrebări. În primul rând, uh, doresc să mă refer la legislație. Comisia Centrală a Rinului a creat deja o serie întreagă de acte legislative. Le putem folosi pentru Dunăre, adaptându-le? Pentru că mă interesează foarte mult uh, aici uh, viteza cu care am putea acționa. În al doilea rând, investițiile Chinei. Sunt uh, unele păreri pozitive, altele negative. Se consideră că s-ar putea investi capitalul chinezesc uh, în linia de cale ferată București-Budapesta. Ce părere aveți de aceste investiții ale chinezilor? În al treilea rând, planul guvernului uh, României de a închide mai multe linii feroviare acest lucru va influența lucrările dumneavoastră legate de acest coridor? Și în al patrulea rând, o întrebare legată de viitor. Vă gândiți să faceți și legătura cu Elba? Am putea să combinăm Dunărea cu Elba într-un plan viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Ieri, într-o reuniune, mai mulți uh, colegi au insistat asupra importanței căilor navigabile interne. Au spus cât de important este să fie întreținute. După cum știți, Dunărea este foarte importantă și nu e nevoie să fie amenajată, pentru că în mod natural este o cale navigabilă excelentă. Ați vorbit, stimată doamnă, despre necesitatea de a crea o uh, mai bună uh, întreținere a Dunării navigabile. Dar nu avem suficiente poduri, nu avem o infrastructură intermodală suficient de bună și e vorba mai ales pentru partea de sud-est a Dunării. Așadar, sunt aici uh, mai multe provocări, după cum uh, s-a văzut și din prezentarea dumneavoastră și din harta pe care ne-ați arătat-o. Se știe că de la Budapesta încolo diferite, diferitele moduri de transport se îndepărtează unele de altele. Uh, șoselele se îndepărtează de fluviu și calea ferată iarăși o ia în altă direcție. Cred că ar fi important să elaborăm mai multe căi ferate sau să întreținem mai bine căile ferate. Cred că este foarte important să investim în um, sectoarele regionale ale fluvilor și aș putea să menționez râuri și fluvii din România, din Ungaria, din Croația, mici uh, râuri regionale care ar putea fi utilizate foarte bine dacă am reușit să le conectăm uh, la Dunăre această cale navigabilă internă. Și am uitat să menționez Serbia. Și în Serbia este mare nevoie de uh, investiții și de finanțare. După cum a spus colegul Van de Camp, investitorii chinezi uh, doresc să se implice, dar haideți să nu uităm și de investitorii din lumea arabă care fac investiții în infrastructură de multe ori. Pentru ca Dunărea să fie realmente integrată și să contribuie, să aducă o contribuție la economiile noastre, cred că ar fi bine să dezvoltăm mai mult rețelele orizontale. După cum am mai spus, nu mă refer doar la calea ferată și la uh, șosele, ci la uh, Um, căile navigabile interne și la cele regionale. Numai așa vom putea exploata pe deplin potențialul Dunării și să integrăm Dunărea în economiile noastre. Mulțumesc! Și uh, aștept cu nerăbdare să aflu părerea doamnei coordonator. Mulțumesc, domnul Marinescu! <coughs> Thank you, uh, Chair. I have... Mulțumesc, domnule președinte. Am trei întrebări. In this period, the member states are elaborate. În această perioadă, statele membre elaborează master planurile de transport. Like to ask you how you are providing the harmonization between the corridors. Vreau să vă întreb cum uh, oferiți armonizarea între coridoare, nu doar acestea, acest coridor și celelalte, cu master planurile. Cum uh, încercați să includeți în master planul pentru 2014-2020 proiecte legate de coridoare. Cum faceți acest lucru? În al doilea rând, Dunărea. Dunărea e un fluviu. Dacă un stat membru nu face ceea ce trebuie făcut, e... degeaba lucrează celelalte state membre. Cum vă ocupați de acest lucru? Pentru că, de exemplu, Ungaria nu e atât de interesată să investească în Dunăre. Și în al treilea rând, care e planul noastră de lucru? Something clear. You are saying something that you will do this, this. Spuneați că veți face una și alta. Cum anume? Și când? Și cu ce bani? De unde banii? Cel puțin niște informații. Să ne dați un plan de lucru adevărat. Danke sehr, jetzt Gesine Meissner. Mulțumesc, Gesine Meissner. Da, da, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și doamnei coordonator. Nu mai vreau să întreb despre sistemul feroviar din România, a vorbit Vim despre asta, deci pot să vă scutesc. Dar a doua întrebare se leagă puțin de ce a spus colegul Marinescu. Azi dimineață, doamna Trautmann ne-a prezentat un fel de top 5 proiecte cele mai importante. Puteți face același, același lucru, aveți un top 5 al proiectelor din coridorul dumneavoastră care trebuie neapărat realizate. Mi s-ar părea important și uh, noi la Comisia TRAN vrem să știm acest lucru, fie că e vorba de țările noastre sau nu. Și apoi, uh, mă interesează dacă guvernele vă urmează și au interesul de a pune în aplicare proiectele, de a le susține sau nu o fac pentru că cred că colegii din statele membre respective doresc să vă înțepe un pic să stimulați guvernele să treacă la treabă să realizeze proiectele. Apoi, în ceea ce privește căile navigabile interne, ca și Vimeo, sunt un mare fan al acestora. S-a spus că Dunărea ar trebui să asigure uh, legătura de la Atlantic până la Marea Neagră. Nu se petrece așa, știm cu toții nici pentru uh, navele de croazieră, nici pentru altele. Și uh, vă rog să-mi spuneți ce părere aveți. Eu sunt uh, din Germania și cred că pe un anumit sector nu se dorește să se facă navigabil um, acel sector. Dar dumneavoastră ce părere aveți? Credeți, cum vedeți Dunărea ca fluviu? Pentru că unii vor foarte multe și alții mai puține. Mulțumesc, acum m-am înscris și eu la cuvânt, cred că Carla Pace nu se miră. Și în primul rând două complimente. Una la mână mi se pare foarte bine că e vorba de un coridor Rhein-Main-Dunăre și nu de o cale navigabilă uh, internă uh, Rin-Main Dunăre. Apoi, Carla Peis a spus că sunt foarte importante prioritățile, eu mi le-am notat, 1, 2, 3 și așa e, pentru că dacă am vrea să dezvoltăm totul, am avea nevoie de 50-60 de ani. Dar dacă ne concentrăm, iată, am văzut că 60 și ceva la sută intră în căile ferate și, în al doilea rând, dacă pregătim bine Dunărea, ne punem întrebarea oare mai e nevoie de căi navigabile interne? Uh, cred că e important să ne stabilim uh, prioritățile și când s-a vorbit despre uh, căile navigabile interne, ați spus well established, bine stabilite. Și mi se pare surprinzător. Am avea într-adevăr o legătură de la ocean la Marea Neagră prin canalul Rin-Main-Dunăre. Acesta costă miliarde. Iar Volker Hauf, care a fost uh, ministru de transport în Germania, și nu era de la Verzi, era de la Socialdemocrați, a spus că e cea mai, acel canal ar fi cea mai mare prostie de la turnul Babel încoace. De ce? Pentru că uh, durează foarte mult. Deci, de fapt, a, noi am realizat infrastructură, dar nu există nevoia. De ce nu există nevoia? Pentru că în ultimii 20 de ani Uh, căile navigabile interne au scăzut în Europa de la 20% la 8%. De ce? Pentru că rețeaua este prea slabă și viteza este prea mică. Atunci trebuie să ne întrebăm ce vrem. Dunărea este navigabilă. Acum 30 de ani eu am uh, vâslit pe Dunăre, de la Ingolstadt până la Marea Neagră. Am uh, vâslit și din 10 în 10 minute trebuia să ne întoarcem, să schimbăm direcția pentru că erau uh, vase mari, erau valuri mari. A fost complicat. Acum trei ani am făcut o parte din același traseu și m-am întâlnit cu trei nave mari. Deci, poate că nu avem uh, nevoie să dezvoltăm mai mult această cale navigabilă, pentru că situația nu mai e astăzi ca în 85 sau 86. Și uh, se zice well established, dar numai 6% din fonduri merg către căile navigabile. Și uh, mi se pare normal, nu? Pentru că poate că nu avem nevoie de mai mulți bani. Și asta vreau să vă întreb. Oare am putea să folosim fluvile în așa fel și să adaptăm navele încât să nu mai fie nevoie să modificăm fluvile, ci să <laughs> modificăm navele ca să poată circula mai ușor și să putem uh, folosi mai inteligent ceea ce avem deja. Asta aș vrea eu să vă întreb, s-a făcut ceva în sensul ăsta? Pentru că am înțeles că e vorba de un coridor cu tot felul de posibilități și tot felul de uh, priorități. Am văzut că e o diferență foarte mare între 60 și ceva la sută pentru căile ferate și 6% pentru căile navigabile. M-am mirat, dar acum aștept cu nerăbdare răspunsul Carlei Pace. Mr. Chairman. Then you... Domnule președinte. Connecting. um, I start with the, the questions of uh, my Dutch. Am să încep cu întrebările colegului meu din țările de jos, care întreba ce se întâmplă cu legile și regulile valabile pe Rin și dacă le putem aplica și la Dunăre. Nu, nu avem doar o comisie a Rinului, avem și o comisie a Dunării. Și ce ne place nouă uh, este să avem această a Dunării modernizată și Comisia Europeană este și ea membră în Comisia Dunării. Noi am încercat timp de ani de zile să facem, să preluăm din regulile pentru Rin, să le transferăm la Dunăre, dar nu e posibil în totalitate. Trebuie să te adaptezi la nevoile Dunării. Dar este necesar și, desigur, este foarte important dacă dorim să avem uh, nave și vase care să treacă de perin pe Dunăre să nu fie nevoie de un uh, set dublu de reguli. Însă nu toate se pot transpune ca atare în cazul Dunării, dar lucrăm la modernizare, la modernizarea Comisiei Dunării. Nu sunt probleme practice, mai degrabă probleme politice. Acestea sunt blocajele momentan. Și ca și dumneavoastră, eu aș dori să accelerăm puțin lucrurile, însă problemele politice ne uh, țin pe loc. Apoi, banii din China. Și după cum a mai spus un alt coleg, banii din lumea arabă. E greu pentru mine. Dar un lucru e sigur, Comisia Europeană împreună cu statele membre nu poate să financeze tot. Cred că ați văzut în prezentare avem nevoie de o sumă imensă de bani și nu vorbim decât despre coridoare. Mai sunt foarte multe uh, legături în statele membre la care nici măcar nu vom ajunge până în 2030. Deci dacă statele membre vor să apeleze la China sau la țările arabe, nu avem ce să facem. Pentru că Bine, problema e că totdeauna când iei bani de la cineva îți cere ceva în schimb, dar cred că asta trebuie să uh, rezolve fiecare țară. Guvernul României închide uh, căi ferate. Am avut o întâlnire foarte interesantă cu uh, un coleg din România pentru că noi, în țările de jos, în fiecare zi regretăm faptul că după al doilea război mondial am închis foarte multe uh, căi ferate. Și ne pare rău în fiecare zi. Deci am spus uh, ministrului uh, din România, gândiți-vă bine, chiar dacă nu folosiți căile ferate respective. Nu, nu le închideți. Nu le închideți imediat. Nu le dezafectați imediat. Gândiți-vă bine, gândiți-vă de două, gândiți-vă de trei ori, pentru că acum le aveți, dar dacă le închideți, s-a dus, s-au dus. Și uh, totdeauna e nevoie de mult spațiu. Dacă spațiul se va folosi pentru altceva, nu-l veți mai căpăta înapoi. Și într-o zi cred că o să vă pară foarte rău. Apoi, uh, legătura cu Elba. Elba nu face parte din coridorul nostru, dar am um, investigat legătura cu Dunărea. A dorit uh, acest lucru președintele uh, Republicii Cehe am spus Cehoslovacia, mă scuzați, e vârsta de vină. Și am uh, convingerea că, mai întâi, dacă vrei să faci o legătură cu Dunărea, ai nevoie de transport de mărfuri. Ai nevoie de ceva care să treacă apa, care să treacă prin acest canal. Dacă nu există o legătură de la Hamburg la Praga, navigabilă. Știm că Republica Cehă are o insulă în portul Hamburg, dar dacă asta nu se face, niciodată nu va fi suficient trafic ca să merite investiția. Pentru că este ceva imens. Trebuie să treci munți și stânci și așa mai departe, e foarte departe și costă foarte mult. Deci e nevoie de mărfuri de transportat, altfel uh, nici nu are sens să începe acea legătură. Eu aș zice că trebuie făcută în primul rând legătura cu Hamburgul ca să fie un schimb de uh, bunuri. Următoarea întrebare. Am avut o mică problemă aici uh, uh, cu canalul pe care l-am selectat, dar am auzit că ați vorbit despre blocaje, despre chinezi, despre arabi uh, și despre uh, cooperarea orizontală, despre Sava și despre TISA. Sava face parte din coridor. Uh, analizăm situația și pentru Sava și pentru TISA, deci le includem. Ați întrebat ceva în legătură cu Serbia. Serbia e un caz aparte. Serbia ar vrea să facă multe proiecte și tot ce au făcut s-au descurcat foarte bine în tot ce au făcut. Din prima zi au implicat și ONG-urile, au avut uh, și aprobarea ONG-urilor de mediu, ceea ce e ceva, pot să vă spun dacă fac comparația cu ce probleme am avut în România. Problema este că nu știm încă ce bani vom avea pentru Serbia. Asta e problema. Dar toate proiectele pe care le are Serbia sunt proiecte transfrontaliere. Dacă vin bani pentru statele non-membre, Serbia cu siguranță va participa. Că toate proiectele sunt transfrontaliere și dacă sunt probleme și blocaje transfrontaliere, va fi complicat, dar nici până ziua de astăzi nu știm dacă fondurile există. Și aveți dreptate să întrebați uh, ce e cu rețelele orizontale, pentru că sunt singurul lucru care poate să funcționeze. Avem nevoie de o rețea și dacă uh, în uh, mijlocul ei o țară care nu funcționează, e greu. Pentru Dunăre, poate mai e ceva. Pentru Dunăre nu e chiar așa, pentru că Dunărea este atât de lungă, sunt foarte multe fluvii, de exemplu, în țările de jos uh, avem fluvii care nu sunt mai lungi de 100 de kilometri sau râuri, mai degrabă. Dunărea are 3800 de kilometri până la de la izvoare și uh, e important să fie implicate statele riverane, inclusiv noile state membre. Deci eu cred că Dunărea poate fi foarte importantă, un coridor de transport foarte important și totdeauna trebuie să se investească mai puțin în uh, fluvii ca să devină navigabile. Și în, pre, în capul președintelui dumneavoastră <laughs> e o neînțelegere. și anume că căile ferate nu trec prin zone foarte delicate. Pe când la fluvii este altceva. Eu cât am fost ministru n-am văzut niciodată uh, un drum sau o cale ferată care să nu treacă printr-o zonă naturală sensibilă. Deci asta este, trebuie să ții cont de natură în mod decent, dar um, trebuie să facem multe căi ferate. Va trebui să facem multe căi ferate dacă nu ne ocupăm de Dunăre și nu vom avea bani pentru multe căi ferate. Deci cred că trebuie să fim foarte atenți cu mediul foarte atenți, dar să fim și foarte practici în ceea ce privește Dunărea. Oh. And uh, at now, at this moment, uh, Hungary is... Iar acum Ungaria cooperează și face tot ce poate ca să ajungă la nivelul celorlalte state. Nu e fără speranță. Uh... Mr. Marinescu. Domnule Marinescu. Yeah. Um, you asked about the, uh, hmm? uh, you asked, uh... Ați uh, pus o întrebare legată de master plan și de coridoare. Avem nouă coridoare. Acolo unde coridoarele sunt împreună, de exemplu, în Germania sunt șase Acolo am vorbit cu guvernele și am vorbit cu uh, Bundesregierung, cu guvernul federal, despre toate coridoarele la oaltă, ca să nu poată să spună cineva, a, pe păi acolo treci tu prin coridorul meu, acolo eu pe al, pe, prin al tău, cum să facem să ne coordonăm? Ne-am coordonat direct și până acum cred că lucrurile au funcționat foarte bine și este cu adevărat munca coordonatorului să se asigure că un coridor e chiar un coridor, că nu sunt uh, probleme, că nu sunt uh, verigi lipsă, un coridor fără de care coridorul să nu fie realmente un coridor. Deci nu știm acum ce proiecte uh, vor merita să fie făcute. Facem acum evaluarea, deci nu știm ce proiecte vor uh, fi aprobate. Nu pot să spun nimic despre acest lucru acum, dar va fi cu siguranță principala mea treabă să mă asigur că până la urmă coridorul există. Uh, și Ungaria, după cum am spus și colegului, uh, cooperează. De unde vin banii? Avem banii TNT. Despre banii aceia e vorba. Avem acum 12 miliarde și trebuie să alegem proiectele pentru suma aceasta acum. Banii, inclusiv pentru România, sunt bani de la toți contribuabilii din Europa. De aceea am spus că vrem coridoare europene reale și nu coridoare naționale. Mrs. Uh, Meissner. Doamna Meissner, care sunt principalele cinci proiecte? Mă întrebați luna viitoare. Sau la toamnă. Acum nu știu. Pentru că fiecare proiect evaluat acum este foarte bine descris și proiectele sunt făcute foarte inteligent, dar unele merită făcute și altele sunt uh, bine concepute, dar prost uh, pregătite tehnic. Trebuie să ne asigurăm că proiectele sunt mature, deci nu pot să vă dau acum un răspuns. Planificarea pe care o aveți în față este făcută în acord cu statele membre. Toate statele membre au spus da și dintre aceste proiecte noi vom alege ce ne place nouă și ceea ce considerăm noi că merită pentru Europa. Da, încercăm să scoatem mai mult de la Dunăre. Nu cred că există nicio navă care să meargă de la Rotterdam la Constanța. Nu, niciuna. Cred că sunt multe între și sunt multe de la Rotterdam la Viena, poate. Dar eu dacă aș, eu dacă aș fi capitan, aș merge pe ruta exterioară, dacă ar trebui să merg de la Rotterdam la Constanța. E clar. Niciodată n-aș lua pe interior. Domnule Kramer. Yeah, I say Mr. Kram because I think this, this... Domnule Kram, spune doamna Pace. Cred că n-ați întrebat în calitate de Uh, președinte, ci în nume propriu. Da, vom stabili priorități. Da, vrem să folosim banii pentru proiecte care sunt importante pentru cetățenii europeni, ca să poată să meargă cu trenul în toată Europa. Și asta se vede peste tot. Dar nu doar cu trenul. Cred că căile navigabile interne necesită mult mai puțini bani decât trenurile și știu că merită să facem ceva ca să avem uh, și un transport de mărfuri mm, pe cale fluvială, e mult mai sigur decât uh, pe drumurile europene și uh, astfel transporturile pot ajunge și în locuri mai îndepărtate. Ați spus că nu-i nevoie de căi navigabile interne. Vreau să vă pun o întrebare veche de când lumea. Ce a existat mai întâi? Oul sau găina? și după ce îmi răspundeți, o să vă răspund și eu. Cred că este clar, s-a navigat mult pe Dunăre. Dar până acum, și acum nu suntem în sezonul uscat, până acum o navă a rămas deja blocată pentru că uh, sedimentele erau foarte uh, mari și nava a rămas blocată în sedimente și nici măcar nu e sezonul. sezonul când apar astfel de probleme. Cred că putem să facem multe fără să stricăm Dunărea și uh, să-i permitem să rămână fluviul frumos care este acum. Și cred că am răspuns la toate întrebările. Yeah, thank you very much for the presentation and also for the ample Vă mulțumim foarte mult pentru prezentare și pentru răspunsuri. Sigur că păstrăm legătura în continuare și dacă mai avem întrebări putem să vă scriem și, singur, uh, cele cinci priorități uh, pentru Ghezine Maestre le vom primi pe e-mail. Încă o dată mulțumesc. And thank you very much for this as well. Și mulțumesc pentru cadou. Bun, și trecem la următoarea noastră prezentare. Îl salut călduros pe Laurence Ian Brinkholz, coordonator european pentru Coridorul Mediteranean. Domnule Brinkholz, aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face plăcere să mă aflu din nou la Comisia de Transporturi din Parlamentul European pentru a discuta situația în coridorul mediteranean. După cum vă amintiți, de la începutul anului trecut am intrat într-o nouă fază. A fost extins planul de lucru pentru acest coridor și adoptat într-un context mai larg. Însă nu am să mă refer acum la aspectele generale ale coridorului, pentru că ați avut deja o discuție cu toți coordonatorii. Așa că în următoarele 10 minute mă voi limita la coridorul mediteranean de care sunt responsabil. Ați primit planul de lucru care se bazează pe studiul uh, privind coridorul mediteranean realizat în 2014. Acest studiu a fost uh, rezultatul unui efort de colaborare între statele membre, Comisia Europeană, uh, câțiva consultanți externi și prezidat uh, de mine într-o serie de forumuri. Aș vrea să vă arăt pe primul slide câteva caracteristici ale acestui coridor. Există șase state membre, trei din Europa de Est și trei din, din Europa Centrală și de Est. Și uh, acesta merge de la sud-vestul Mediteranei, în Spania, până la granița între Ungaria și Ucraina. Merge de-a lungul coastei uh, Spaniei și Franței, traversează Alpii spre Elveția și Italia, Slovenia, Croația, Ungaria, până la granița de est cu Ucraina. Vedeți aici câteva dintre caracteristici. Uh, Poate că ar trebui să adaug două elemente. Lungimea totală este cam de 3000 de kilometri. Și un alt lucru interesant, uh, referitor la dimensiunea europeană este că se intersectează cu șapte din celelalte opt coridoare, deci are o dimensiune strategică foarte puternică. Nu se limitează doar la chestiuni bilaterale, ci conexiunea se face cu toată Europa. Și, bineînțeles, și dimensiunea geopolitică a pieței interne este exprimată pe acest coridor. Un alt uh, lucru important reflectat în planul de lucru este că acest coridor uh, cuprinde 80% din populația Uniunii Europene în toate regiunile sale și generează cam 17% din PIB-ul Uniunii Europene. Regiunile economice sunt Lombardia, regiunea Ron Alp, Catalonia și Madrid în Franța, Italia și Spania, respectiv. Așa cum spuneam și mai devreme, este principala legătură între sudul Alpilor și cealaltă parte a Europei. Aici vedeți care sunt uh, principalele probleme critice. Pentru a dezvolta în totalitate acest coridor, trebuie abordate mai multe aspecte critice pentru uh, utilizarea sustenabilă a capacităților și pentru garantarea interoperabilității totale. Ca și în cazul uh, colegilor mei, uh, dezvoltarea infrastructurii este cea mai dificilă la nivel transfrontalier, unde dificultățile financiare sunt exacerbate de faptul că două state membre trebuie să lucreze împreună. Știți bine că să colaborezi între statele membre în Uniunea Europeană este ceva nefiresc pentru că interesul național este lucrul cel mai firesc. De aceea, în calitate de coordonator, mă voi concentra mai întâi pe aceste aspecte. În primul rând, secțiunile transfrontaliere sunt cele mai importante. Acestea necesită o atenție deosebită în ceea ce privește modernizarea și retehnologizarea sau aspectele operaționale. Și am să vă dau două exemple. Între Spania și Franța există o nouă linie de mare viteză operațională din ianuarie 2013 însă este subutilizată de trenurile de marfă din diferite motive, și anume că operatorii de marfă preferă să meargă cu trenurile pe linia istorică cu ecartamentul uh, tradițional și din această cauză ei trebuie să facă transbordarea la graniță din cauza că trebuie să treacă de la uh, ecartamentul iberic la ecartamentul standard european. Între Franța și Italia există de 150 de ani o linie istorică și uh, există o pantă abruptă a acestei linii construită în 1870, deci acum 150 de ani. Din cauza acestei pante abrupte pe partea franceză este nevoie de loc locomotive uh, care să împingă garnitura de tren. În plus, uh, există și um, uh, tuneluri a căror înălțime nu permite trecerea trenurilor de anumită înălțime. Și este vorba despre linia Lyon-Torino. Și alte secțiuni în partea de est trebuie modernizate, astfel încât secțiunile să fie aduse la standardele TNT liniile existente își vor atinge capacitățile pe termen mediu. Există constrângeri de capacitate în uh, aproape toate zonele urbane, în zonele metropolitane, dar și uh, în ceea ce privește transportul de călători și marfă de, pe mare distanță. Aș dori să mă refer uh, la linia între Montpellier și Perpignan. Acolo există probleme de capacitate care vor deveni critice odată ce uh, moderni, ce toate celelalte instalații și linii uh, se vor uh, moderniza la standardul IUC. Între Montpellier și Bezier, până în 2030, ar putea exista o creștere a cererii, cam 300 de trenuri pe zi. 140 de trenuri de marfă, 100 de trenuri regionale și cam 60 de uh, trenuri de pasageri de mare viteză. Atunci, uh, traficul nu va mai putea să fie suportat doar pe linia existentă. Un alt aspect important uh, constă în îmbunătățirea substanțială a interoperabilității pe acest coridor. Vrem să eliminăm uh, restricțiile în special în ceea ce privește lungimea garniturilor de tren, încărcătura pe osie și sistemele de semnalizare. Și mă refer aici în special la partea de est a coridorului. În Spania trebuie să se pună accentul pe convergența liniilor istorice care sunt utilizate în, în principal pentru transportul de marfă și mă refer la alinierea între ecartamentul iberic și ecartamentul standard, pentru că altfel se va folosi în continuare transportul rutier de marfă. Vă amintesc că doar un mic procent de trafic între Spania și și Italia se face pe calea ferată. Cea mai uh, importantă parte este transportul maritim, iar o altă parte importantă este transportul rutier de marfă. Bineînțeles că este o metodă de transport nesustenabilă și deloc economică. Apoi, uh, noile coridoare TNT sunt concepute pentru a fi multimodale și, uh, bineînțeles, uh, trebuie să se facă conexiunile între uh, șantierele industriale și între celelalte moduri de transport. Avem 13 porturi majore în acest coridor și toate trebuie să fie interconectate. După această prezentare generală, dați-mi voie să mă refer acum la prioritățile uh, pentru coridorul mediteranean. Există cinci priorități. În primul rând, secțiunile cheie lipsă trebuie completate. Uh, legătura Lyon-Torino este secțiunea cheie de care depinde funcționarea întregului coridor. Fără legătura Lyon-Torino nu va exista o conexiune cu restul Europei. Este un tronson strategic și un element cheie al axei uh, vest-est. Apoi, uh, secțiunea Montpellier-Perpignan va, fi, va deveni crucială și va trebui folosită la capacitate maximă. În plus, acest lucru este valabil uh, și pentru partea de est, iar conexiunile trebuie să fie consolidate. Evident, uh, există și țările de coeziune și de aceea cred că transportul este o parte importantă a politicii de coeziune. În al treilea rând, pentru ca Uh, interoperabilitatea deplină a coridorului este următoarea prioritate. Vorbeam despre diferența de cartament între Spania și restul Europei și vorbeam de aspecte legate de mm, încărcătura pe osie, lungimea trenurilor și așa mai departe. Apoi trebuie să existe o conectivitate între uh, porturile fluviale și maritime și celelalte moduri de transport. Uh, Uh, aș dori să mă refer uh, pe scurt și la ERTMS, uh, pe care nu voi insista pentru că este prioritatea colegului meu, Karel Vink. Vorbeam de asemenea despre dezvoltarea nodurilor urbane și despre consolidarea infrastructurii. Nodurile urbane se dezvoltă în prezent într-o manieră mai nu foarte satisfăcătoare. În încheiere, aș dori să vă spun că este nevoie de o schimbare de mentalitate în Uniunea Europeană, să trecem de la o perspectivă națională la o perspectivă europeană. Perspectiva europeană este esențială pentru coridorul mediteranean și toate celelalte trebuie să decurgă din această observație generală. Vă mulțumesc foarte mult! Mr. Brinkhorst für den Vortrag und jetzt haben wir einige Fragen. Zunächst mal Uh, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc uh, domnului Brinkhorst pentru prezentare. Numai puțin. Uh, îi mulțumesc foarte mult uh, domnului Brinkhorst pentru această prezentare a raportului cu privire la uh, coridorul mediteranean. Am, uh, ne-a prezentat câteva elemente foarte importante. Ne-a prezentat care este specificul acestui coridor și a făcut câteva propuneri de abordare a provocărilor. De asemenea, și o prezentare a blocajelor care există. Vă mulțumesc foarte mult pentru abordarea onestă pe care o aveți Dacă ne gândim la construcția europeană generală, trebuie să vedem uh, cum putem depăși inerția statelor membre, pentru că statele membre își uh, supraprotejează interesele naționale și companiile naționale. Noi, uh, aflați la periferia Europei, avem de două ori sau de trei ori mai multe probleme cu care ne confruntăm. În primul rând, uitându-mă la acest slide, Nu sunt uh, sigură care este situația. Acolo pe slide uh, nu-mi dau seama unde mă situez. Nu văd dacă există unele linii mai închise, altele mai deschise. Dacă ne uităm la acest uh, coridor, avem Alhe Siras în partea de jos, apoi uh, partea aceea care merge în nord, uh, în centrul estul Spaniei, un punct care merge până la Sevilla, unde avem un uh, port. Ar trebui să meargă până la Andalusia și până în est. Asta nu văd pe această hartă. Mă uit un pic mai sus, la Cartagena și Mursia, dar pe această linie ar trebui să existe o mică ramificație către Andalusia. Nu văd eu de aici, poate că nu se vede prea bine, poate că e culoarea prea deschisă pe hartă, dar dacă cei din Andalusia se uită la această hartă, nu se vor regăsi. Cred că e important să se menționeze și legătura cu Andalusia, care este un aspect cheie. Este vorba despre conexiunea între portul din Algeciras și un punct cheie din Madrid. Este o conexiune foarte importantă. Dar totui e pe hartă și ar trebui evidențiată această conexiune. usted ha planteado que eh, hay una paradoja en españa y es que claro al ser eh, un país que estuvimos. spuneai că există un paradox eh, în ceea ce privește spania. da sigur este o țară care în mod tradițional era izolată din punctul de vedere al conexiunilor feroviare așa cum erau și țările baltice aveam rețele izolate. Și uh, cred că există o problemă, într-adevăr, cu transportul de marfă. Există trenuri de mare viteză și uh, avem și o linie folosită pentru pasageri. Uh, linia istorică a fost eliberată și este folosită pentru transportul de marfă. Dar, într-adevăr, când se ajunge la graniță, trebuie făcut ceva. Avem uh, două puncte la frontieră. Transfesa se ocupa de um, acel punct și DB de un alt punct. Problema la graniță este să asigurăm o tranziție fluentă ar exista o a treia axă importantă pentru a face conexiunea între linia istorică și pentru a se face trecerea la ecartamentul european. Ce credeți despre această soluție? de a Mai există niște regiuni în Spania în care se aplică această soluție, mai ales dacă ne uităm la Catalunia și ieșirea spre Franța. soluția n-a fost atât de bine primită manera podríamos eh, dar esa solución allí donde es suficiente. Și ne întrebam eh, în ce măsură ar putea fi aceasta o soluție, chiar dacă este una provizorie. Sí, sí, voy a terminar, no se preocupe usted, presidente. Eh, en el tema de la, de, de la interoperabilidad y, la, y los cambios modales. ceea ce privește interoperabilitatea, în uh, sudul Europei avem uh, tuneluri și uh, soluția ar fi să avem vagoane mai joase, nu atât de înalte. Dar întreprinderile feroviare nu colaborează neapărat cu operatorii. Dominic? Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc și eu domnului Brinkhorst pentru prezentarea sa. Am două întrebări legate de două segmente care mă interesează pe mine în mod deosebit. Ați vorbit în primul rând despre interesul, dar și despre dificultatea pe tronsonul Perpignan-Montpellier. Știu, știți că există două traiectorii uh, alternative posibile, unul de-a lungul coastei, dar care pune probleme de mediu importante pentru populație, și unul în munți, în corbier, al cărui cost este însă de 20 de miliarde de euro. Am uh, avansat în acest sens, s-a făcut o alegere, problema a rămas tot în suspans. Care este situația? Și a doua întrebare, referitoare la legătura Lyon-Torino. Adesea oamenii se gândesc la, tor- la tunel când vorbim despre această legătură, dar eu nu mă gândesc la uh, tunel, ci la accesibilitate. Există două probleme în suspans. Este vorba despre mm, ocolirea uh, sud-est uh, a orașului Lyon. Este vorba despre un program de 1,6 milioane dar există apoi uh, legătura între Lyon și tunel pe o cale care nu este acceptabilă în momentul de față și care ar fi cam de 20 de miliarde de euro. Lucrările ar costa atât. Există vreun uh, arbitraj? Am uh, avansat în ceea ce privește alegerile, calendarul, finanțarea necesară pentru aceste două segmente absolut esențiale pentru a face legătura cu Spania pe de o parte și cu Italia, precum și eliberarea axei nord-sud în uh, zona respectivă. Massimiliano Salini, vă rog. Grazie. La, diciamo, la premessa che ha, che ha posto è, è, è molto chiara, ha dato l'inquadramento della... Mulțumesc foarte mult. Ceea ce ne-ați prezentat uh, este în esență foarte clar ținând cont de importanța economică și socială a acestui coridor. Cifrele sunt un pic îngrijorătoare, pentru că importanța acestui uh, coridor uh, din punct de vedere economic și social nu este bine distribuită. un mic procent uh, pe mm, calea ferată, un procent mai mare pe tra- de transport rutier. Deci există un dezechilibru destul de mare. În plus, uh, nu există uh, legături feroviare suficiente până la porturi sau aeroporturi. Și se pare că doar Lionul ar fi la standarde. Apoi există câteva anomalii în ceea ce privește transportul de călători cu câteva excepții în Slovenia și Croația, unde transportul feroviar este de 15-20%. În general, cred că există o problemă reală cu legăturile feroviare în acest coridor și eu, fiind italian, sunt în mod clar afectat de aceste probleme. Referitor la legătura Lyon-Torino, cifrele sunt incredibile. 30% din exporturile noastre, 64 de miliarde de euro. 85 miliarde exporturi. Dacă vă uitați la cifrele economice pentru această parte, Acestea sunt foarte importante. Nu vreau însă să, me- să menționez controversa la care v-ați referit și dumneavoastră și aș vrea să fac trei observații. În primul rând, legătura între acest coridor și planul Juncker. Am vorbit despre importanța covârșitoare a investițiilor uh, în calea ferată în coridorul mediteranean. Dar cum stau lucrurile cu planul Juncker? Uh, dacă există îndoieli și semne de întrebare importante legate de investițiile în sectorul feroviar, este o întrebare la care nu am primit răspunsuri. Și legătura între coridorul mediteranean și planul Juncker este îngrijorătoare. A doua observație, poate este uh, un pic cam provocatoare Poate că ar exista o dublare a canalului Suez. Va, va exista un impact asupra Mediteranei? De ce nu includem acest lucru în strategia pentru Mediterana? Pentru Mediterana această problemă a extinderii canalului Suez. Apoi, în Mediterana avem o zonă foarte sensibilă la fluxurile migratorii. Pe acolo vin uh, fluxurile migratorii. Așadar, uh, și această chestiune politică ar trebui inclusă în corelare cu investițiile. Este foarte important să ținem cont de acest flux. Thank you, Mr. President, Mr. Coordinator. Mulțumesc, domnule președinte, domnule coordonator. Există o mare lacună pe această hartă a coridoarelor europene, și anume țările din Balcanii Occidentali. Și unul dintre principiile de bază um, ale abordării Comisiei uh, privind uh, aderarea acestor țări este conectivitatea. În ultima declarație a domnului comisar Han și a domnului comisar Bulț și a liderilor din celor șase țări din Balcanii Occidentali. Se spune, deci, în această declarație că ruta înspre aceste uh, teritorii, ruta principală, va fi conectată cu rețelele europene. La prima revizuire a um, rețelelor TNT. Deci întrebarea mea pentru domnul coordonator este următoarea. Care este părerea dumneavoastră referitor la această politică privind conectarea cu Balcanii Occidentali, care din punct de vedere geografic se găsesc în Europa? Și o întrebare mai precisă, atunci când se va realiza prima revizuire a Uh, când anume se va realiza prima revizire a rețelelor TNT. Mulțumesc, acum vin fan de Camp. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am senzația că acest uh, coordonator se bucură de cea mai bună vreme în coridorul uh, său și de peisajele foarte frumoase. Am mai multe întrebări. În primul rând, uh, schimbul între modalitățile de transport. Avem un concept oarecum modificat, vorbim de comodalitate și sincromodalitate. Și privind cifrele dumneavoastră, mi se pare că nu reușim să facem această tranziție dinspre rutier înspre alte modalități de transport. Uh, sectorul rutier este puternic reprezentat în coridorul dumneavoastră. Așadar, ce părere aveți? Următorul punct. Tunelul între Lyon și Torino. Este un mega proiect. În cât de mult s-a avansat în acest pro proiect? Nu e vorba doar de bani, ci e vorba de permise, um, de licențe, de evaluări de impact asupra mediului sau în ce măsură dăunează mediului. Vreau să știu, este în grafic în um, planul? Și apoi, dacă să acceptăm sau nu investiții din partea Chinei, unii consideră că ar fi o oportunitate și alții că ar fi o amenințare. Care este poziția dumneavoastră față de capitalul chinezesc? Și poate o întrebare mai îndrăzneață, dacă îmi permiteți, cooperarea între guvernele francez și spaniol în coridorul dumneavoastră, oare nu cumva s-ar putea îmbunătăți? Da, și la întrebări obraznice există răspunsuri, probabil obraznice, dar deocamdată trebuie să așteptăm puțin. Acum, care mai are cuvântul. Alors, chers collègues, Monsieur Prinskos, merci pour... Dragi colegi, mulțumesc uh, invitatului nostru pentru prezentare. Când ați auzit de Lion Torino, cu toții ați zâmbit. Așadar, vreau să revin și eu la Lion Torino. Domnule Prince Court, v-am înțeles, dar eu aș vrea niște confirmări. Acest tunel Lyon-Torino de 57 de kilometri, puteți confirma astăzi în legătură cu el că tot proiectul va costa 26 de miliarde de euro? Atunci, știu ce o să-mi spuneți. O să-mi spuneți, stați un pic, că nu cerem Europei să financeze întregul proiect, ci doar o parte din tunel. Când mă uit la faptul că contribuția Uniunii Europene poate să fie de 40% din costuri, tot înseamnă cam 12 miliarde, chiar mai mult, pentru un tunel. Și ce vreau eu să vă întreb, domnule uh, Brincost, este ce, de ce șansă veți profita acum când tocmai s-a redus chiar baza mecanismului de interconectare? Aceasta ar fi prima întrebare. A doua întrebare. Dacă Europa vine cu 40%, aveți confirmări din partea Italiei și din partea Franței, care acum se află în niște situații economice foarte dificile? Astăzi, Franța, ca și Italia, pot să asigure viabilitatea financiară de 60%? Aceasta e a doua întrebare. Și îmi spuneți că sunteți pentru, uh, multi, pentru transferul multimodal. Păi de la noi, la, de la comisie, toată lumea e pentru asta. Toată lumea vrea să transferăm camioanele pe calea ferată. Cine nu-i de acord să ridice mâna și toată lumea e de acord, doar că trebuie să și finalizăm proiectul. Când se va termina proiectul, domnule Brincorst? Aveți niște termene? 2030? Vom aștepta să se rezolve problema poluării și a punctelor nodale până în 2030? Eu nu mi-aș asuma răspunderea, pentru că clima și poluarea sunt probleme ale generațiilor viitoare. Mă întreb, domnule Brinkhorst, nu cumva mai sunt și alte soluții? N-ați mai studiat și alte posibilități în afara acestui celebru tunel Lyon-Torino? Apoi, domnule Brinkhorst, Italia sau Franța se gândesc astăzi să utilizeze concret planul Juncker pentru a finanța acest proiect? Puteți să ne dați un răspuns concret? După aceea, ca, indiferent de coridoare, există o regulă um, primordială pe care au menționat-o toți coordonatorii și, după părerea mea, este o regulă importantă. I-ați implicat pe cetățeni în munca dumneavoastră de coordonare, ceea ce ar fi necesar pentru tot. Mulțumesc! Mulțumesc! Și eu vreau să revin la acest proiect și pe baza experienței mele cu alte proiecte, și, de asemenea, am auzit că prioritatea este esențială. Guvernul francez are probleme financiare, am auzit, și de aceea tronsonul de la Bordeaux la Bilbao nu va fi uh, construit în perioada următoare pentru că nu sunt bani. Și Curtea de Conturi franceză a spus că Lyon Torino nu costă 20, 12 miliarde, ci 26 de miliarde dar uh, domnul Monti a spus nicio problemă, cele 14 miliarde le plătește Uniunea Europeană. Că nu avem acești bani, asta nu mai are nicio importanță. Acest tunel are cea mai mare uh, prioritate. Și mă întreb, uh, oare este această conexiune atât de importantă? Pentru că conexiunea dintre Bordeaux și Bilbao mi se pare mult mai importantă. Spania a făcut un pas foarte important în um, uh, în echiparea uh, pentru această conexiune și de aceea mi se pare că aceasta ar fi mai important. Apoi ați spus că Lyon-Torino... Am fost la Bilbao și acolo am auzit că s-au făcut uh, eforturi pentru uh, a pregăti linia ferată pentru circulația de mare viteză și va fi utilizată această cale și pentru transportul de mărfuri. E clar. Întrebarea este, aceasta ar fi singura conexiune la sud de Alpi, dar există și alte, există de-a lungul coastei și există și un tronson care există în momentul de față. Um, pentru că există o cale ferată care uh, conectează aceste orașe și dacă um, noua construcție costă cu 14 miliarde mai uh, mult dintr-o dată, atunci poate că ar trebui să ne gândim dacă n-ar fi mai logic să modernizăm uh, tronsonul care există și altfel am putea să obținem același rezultat mai repede și într-un mod mai eficient. Pentru că eu nu cred că vom putea să ajungem să folosim această acest segment. Și apoi, unde lipsesc banii în Europa? Pentru căile ferate, uh, linia de la Hamburg uh, prin Berlin, uh, Bresla, Katowice și Cracovia, există un coridor minunat și acolo 15 km, 50 de kilometri între Cottbus și granița cu Polonia este neacoperită și am avea nevoie de câteva zeci de milioane, milioane de euro. În același timp, Germania uh, folosește, cheltuiește 10 miliarde la Stuttgart pentru a acoperi uh, o, un segment care durează 30 de minute. Deci, care e logica aici? De ce să nu folosim uh, uh ceea ce există deja și vreau să știu uh, care sunt factorii care vorbesc pentru o alternativă sau alta, pentru că Curtea de Conturi franceză a spus că acest proiect va costa 26 de miliarde și mă întreb de ce, date fiind aceste costuri, rămâne proiectul în picioare. Am auzit, uh, deci ați auzit acum multe întrebări critice și um, întrebări obraznice. Puteți să răspundeți tot așa, critic și obraznic. E întotdeauna o încântare să mă aflu în Parlamentul European. După cum știți, eu am fost uh, eurodeputat și mă mândresc să port încă Um, Badge-ul meu uh, pe care l-am folosit între 1994-2009, uh, deși astăzi este mult mai greu să intri în Parlamentul European, e ca o fortăreață. Um, aș putea să fac o recomandare. N-ați putea îmbunătăți accesul pentru cei care doresc să ajungă aici, pentru că uh, mie mi-a luat 25 de minute să ajung aici, dar un cetățean obișnuit uh, Uh, probabil că s-ar afla în dificultate și oamenii se întreabă, bun, ce se întâmplă cu transparența? Asta pentru că, domnule președinte, dumneavoastră sunteți întotdeauna foarte direct și foarte ingenu și atunci m-ați inspirat să fiu și eu la fel. Și acum permiteți-mi să iau întrebările la rând. Cred că voi transmite și o reacție scrisă, pentru că uh, această hartă este una generală și dacă ați văzut planul de lucru, există multe detalii acolo și nu le știu pe toate pe de rost și nu știu dacă acest, uh, acest braț la care v-ați referit, uh, referitor la Andaluzia, este inclus sau nu. Eu sunt responsabil pentru coridorul mediteranean și mă refer la uh, dimensiunea strategică a acestui um, dimensiunea strategică, deci și am să mă refer la aceasta când îi răspund Karimei Dali. În orice caz, segmentul la care vă referiți uh, este o chestiune de care nu mi-aduc aminte exact dacă se găsește în planul de lucru sau nu și o să vă transmit informația în scris. Uh, întrebarea referitoare la ecartament e una fundamentală. Spania a făcut uh, tot ce a putut și mult mai mult decât toate celelalte țări din vestul Europei pentru a se adapta la situația actuală. Sunteți în spatele Pirineilor și de aceea eu vreau să susțin întotdeauna poziția spaniolă, pentru că unele țări au vrut să vă, să vă lase acolo, în spatele Pirineilor, ceea ce nu e o soluție pentru Europa pe viitor. Deci faptul că ați îmbunătățit uh, ecartamentul și l-ați adaptat la cel european este un efort major și acest element joacă un rol uh, important în uh, această poveste. Dacă asta înseamnă că vom putea uh, modifica înălțimea tunelurilor, nu știu să vă spun foarte exact, nu sunt un inginer. Cred că va trebui să analizăm lucrurile. Probabil că nu asta e soluția, pentru că traficul de containere uh, Eh, anticipând și întrebările inteligente ale președintelui, la sud de Alp există coridorul de-a lungul Mediteranei și sunt 200 de tuneluri, domnule Kramer, între Nisa și Genova. Și acestea sunt rotunde, au o formă rotundă și costul de a adapta 200 de tuneluri pentru ca să poată trece prin ele containere moderne este unul revoltător. Uh, ei bine, dacă acest lucru se aplică și la uh, înălțimea tunelurilor uh, din Spania, nu știu dacă e cazul sau nu, dar am să, înce- am să întreb și am să vă dau un răspuns uh, fie personal, pentru că îmi place dialogul, fie vă voi transmite răspunsul în scris. Domnule Piche, vreau să vă răspund în franceză și dar astfel aș face, aș discrimina pe ceilalți, de aceea am să rămân la engleză. Nu puteți să vă alegeți limba, spune președintele. Da, dar în trecut am avut multe dificultăți cu interpreții, pentru că vorbeam în Consiliul de Ministri în alte limbi um, decât limba uh, mea și mi s-a spus ca și ministru trebuie să îmi folosesc uh, uh, limba maternă și mi-am adaptat abordarea. Deci, Perpignan-Montpellier. Răspunsul meu pentru domnul Riche este că guvernul francez este cel care poate să uh, adapteze planul de lucru. Noi am elaborat un plan de lucru pe care îl, îl vedeți, care a fost adoptat de toate statele membre, de toate ONG-urile, de toate celelalte părți interesate și de toate regiunile. Deci nu pot să uh, comentez asupra alternativelor uh, dar ce mă îngrijorează, și aici sunt de partea spaniolilor, este că partea următoare a legăturii Lyon-Torino trebuie să fie adaptată la dimensiunile de care avem nevoie. Dacă această axă este strategică, ea este strategică mai ales pentru Spania, pentru ca aceasta să fie conectată cu restul Europei. Toți care au vorbit despre dimensiunea națională nu înțeleg în mod corect că acest uh, coridor mediteranean are o dimensiune strategică și este conectat cu șapte dintre celelalte opt și dacă el uh, nu va fi realizat, atunci sistemul nu va funcționa. Și acest uh, deci, lucru se aplică și la Perpignan-Montpellier. Deci, domnule Reche, vă rog să vorbiți cu guvernul francez pentru a accelera lucrurile. Voi avea un, un dialog cu Spania și Franța, așa cum am avut în ultimii ani un dialog între Italia și Franța. Și o chestiune cheie. Mai am 5 minute? 5 minute. Dar trebuie să mă grăbesc pentru că numai răspunsul uh, pentru dumneavoastră mi-ar cere o jumătate de oră. Știți, dumneavoastră în calitate de președinte sunteți uh, privilegiat. Bine, o să mă grăbesc. Deci axa între Lyon și Tunel, domnule Riche, aveți uh, dreptate. Aceasta este provocarea cea mai mare. Și până când tunelul va fi încheiat, probabil peste 12 ani, nu 30 de ani, deci el sper că voi fi încă în viață și uh, Karima Deli va fi uh, uh, undeva în a doua jumătate a vieții, uh, ei bine, sigur că uh, guvernul francez trebuie să colaboreze pe această parte. Un element identificat în proiect, în planul de lucru și n-am niciun fel de alt comentariu în acest moment. Apreciez uh, ceea ce a spus uh, domnul Salini. În Italia, cinci guverne diferite indiferent de spectrul, uh, de ce parte a spectrului politic din care proveneau, au confirmat uh, proiectul. Ați făcut un comentariu referitor la planul Juncker și domnul, domnule președinte dumneavoastră ați făcut același comentariu. Nu există o legătură foarte specifică. Planul Juncker este finanțat într-o oarecare măsură din uh, fondurile de transport și, sigur, Planul Juncker va beneficia de existența coridorului, pentru că acest lucru va stimula uh, dezvoltarea economică și posibilitățile de investiție vor crește, dar nu există o legătură specifică. În ceea ce privește canalul Suez, așa cum ați cerut și dumneavoastră și domnul Van de Camp să răspund, cred că mai ales în zona mediterană poate să prezinte mai multe beneficii. Din punctul meu de vedere, și nu vorbesc aici în numele Comisiei, pentru că uh, investițiile chinezești în canalul Suez nu sunt în raport. Există o dimensiune strategică. Pentru că dacă vii din China către Europa și ajungi uh, la Mediterană, trebuie să ocolești peninsula uh, spaniolă, ceea ce ar durează 3-4 zile. Deci cred că îmbunătățirea um, accesului ar fi, ar avea beneficii enorme. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă în momentul de față. Și împreună cu colegul meu care se ocupă de porturi, vom încerca să organizăm în curând o reuniune a celor cinci porturi din nordul Mediteranei. Ravenna, Veneția, Torino, Cofră și Rieca. Și dacă aceste porturi ar coopera mai bine, atunci uh, axa alternativă la Rotterdam și îmi pare rău să-i spun acest lucru fostului uh, ministru al transporturilor <laughs> din țările de jos, e bine, alternativa ar fi una foarte um, profitabilă. Din păcate, cooperarea în momentul de față este zero și spun acest lucru colegului dumneavoastră din Croația. Și deci sper ca Parlamentul European să mă susțină identificând dimensiunea strategică a investițiilor chinezești și ale exporturilor chinezești, pentru că uh, în calitate de european, eu cred că Rotterdam este important, dar uh, porturile din nordul Adriaticii sunt la fel de importante, mai ales din perspectiva uh, Chinei. Vreau să vă răspund și dumneavoastră. Vreau să răspund dumneavoastră și doamnei Karima Dali. Dar înainte, un scurt comentariu domnului Rados. Da, sunteți cel mai uh, nou stat membru. Croația este, uh, face parte din coridorul de care mă ocup și cred că vor, vor uh, sigur, se vor dezvolta lucrurile și sper ca să văd în curând uh, să merg în curând la Rieg, am fost la Zagreb și în rolul meu de coordonator uh, văd că um, există o cooperare excelentă între uh, um, cele trei țări uh, uh, care sunt implicate și acesta este un element strategic. Nu știu ce se va întâmpla cu Serbia, Montenegru și alte uh, părți, dar cred că cooperarea dintre cele trei țări direct implicate este uh, centrală. Știu că Imperiul Habsburgic a avut Rieca ca principal port, deci înțeleg istoria țării dumneavoastră. Îmi cer scuze domnului Van de Camp că nu vă mai spune, îi voi mai spune multe, decât că ar trebui să discutăm noi doi um, comodalitatea și uh, toate tipurile de modalitate. Și apoi, vă spun că, sincer, că nu înțeleg de ce? De ce dimensiunea strategică a liniei feroviere, feroviare Lyon-Torino nu este menționată în prezentările dumneavoastră sau uh, uh cea a doamnei Dali? Pentru uh, pentru că pentru Spania această Uh, cale feroviară Lyon-Torino este de importanță strategică. Eu n-am auzit acest argument uh, aici niciodată și pentru că îmi cereți să fiu sincer, trebuie să vă întreb, de ce nu menționați acest lucru? Există dimensiunea de mediu, dimensiunea um, financiară, sigur, dar ar fi corect să vedeți și dimensiunea strategică din Uh, perspectivă europeană. Dumneavoastră, doamnă Karima Dali, sunteți eurodeputat. Întrebarea este, nu vă interesează um, binele uh, comun al Europei? Apoi, chestiunea finanțării. Am primit cel mai recent raport privind uh, situația financiară pe 5 iunie, deci acum o săptămână, pentru că așteptam discuția noastră de astăzi cu plăcere deci pe 5 iunie, două țări au uh, transmis un raport uh, privind costurile care confirmă substanțial estimările din proiectul de referință. Deci certificatul confirmă în mod substanțial estimările din proiectul uh, final. Deci finanțarea comisiei, din partea comisiei la 40% și acum sigur că analizăm în detalii acest plan și comisia specială care a fost um, înființată confirmă costurile. Deci se vorbește despre 6 milioane, dar nu cred că e momentul să vorbim pentru că lucrurile nu sunt uh, clare. Raportul de asemenea indică că e rezonabil să se aștepte ca planurile uh, de lansare să fie încheiate până în 2028-29, deci nu peste 30 de ani. Nu există alternative în afara uh, căi ferate Lyon-Torino. Să nu comparăm uh, Bilbao-Bordeaux cu Uh, acest uh, segment. Ca și președinte al comisiei uh, acestea aveți o perspectivă diferită față de Michael Kramer, individul. Și apoi, de ce nu modernizăm linia care există? Ei bine, aceasta a fost creată în 1870 și în momentul de față este foarte, uh, nu este funcțională. Sigur că trebuie să facem tot ce putem între timp și facem acest lucru. Dar vă rog să fiți modernă în abordare, doamnă Karima Dali, să fiți modernă, domnule uh, Kramer, pentru că căi sărate care au fost uh, um, realizate în 1870 nu mai pot fi aduse la zi. Uh, Uh, în secolul 21. Uh, și apoi, cooperarea între Franța și Spania, cele două uh, guverne, au înființat structuri unde sunt implicate um, persoane care colaborează și guvernele din ambele țări s-au pus de acord acestui proiect de-a lungul anilor, indiferent de orientarea lor politică, așadar, haideți să trecem la treabă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru uh, prezentarea care a fost foarte interesantă și pentru răspunsurile foarte interesante. Vreau să fac câteva observații. Limba în Parlamentul European ar trebui să știți deci limba este foarte importantă, fiecare are dreptul să vorbească în limba sa maternă și dacă ați fost uh, criticat pentru că ați vorbit uh, franceză, e bine, noi vom apăra întotdeauna dreptul acesta de exprimare pentru că banii europeni finanțează interpretarea. Sigur, să iau acest lucru în considerare la următoarea mea prezentare. Bun, în al doilea rând, finanțele, bun, eu n-am știut că Italia și Franța au un plan referitor la modul în care vor finanța lucrurile în următorii 20 de ani și apoi importanța strategică, am spus deja că este importantă, dar vreau să știu dacă mai există și alternative. Aceste comentarii de încheiere, înainte de a vă mulțumi încă o dată pentru prezență, cred că o să ne mai vedem până la sfârșitul legislaturii noastre, toate cele bune și uh, mult succes în continuare în activitatea dumneavoastră. Je viens chez vous, je viens chez vous, je parle en français. Doamnelor și domnilor, haideți să trecem mai departe la ultimul punct. Este a treia reuniune pe săptămâna aceasta și e vorba despre prezentarea raportului special al Curții de Conturi Europene privind aeroporturile regionale finanțate de Uniunea Europeană. Ne bucurăm că ați venit aici de la Curtea de Conturi Europene Urez bun venit ambilor invitați, atât membrul Curții de Conturi cât și team leaderul care îl însoțește. Ne bucurăm că ați venit și așteptăm prezentarea cu nerăbdare. Merci beaucoup. Bonjour, madame et messieurs. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc domnului președinte Mihail Kramer pentru invitația pe care ne-a adresat-o în ianuarie 2015 de a uh, prezenta raportul special la Comisia TRAN. Acest raport a fost publicat pe pagina de internet a Curții de Conturi Europene în decembrie 2014. Uh, raport special numărul 21 per 2000 raportul special numărul 21 per 2024 referitor la infrastructurile aeroportoare finanțate de Uniunea Europeană, investiții puțin rentabile. E vorba de un sector important. Peste 2,3 milioane de persoane utilizează în medie aproape 500 de aeroporturi comerciale în Europa zi de zi. Principalele platforme aeroportoare atrag aproape 80% din traficul aerian european, iar aeroporturile regionale și locale nu sunt utilizate decât de 4% dintre pasageri. Indirectement, plus d'un milion de persoane et les aéroports et... În acest sector sunt angajate direct sau indirect mai mult de un milion de persoane, iar aeroporturile și companiile aeriene contribuie la PIB-ul european cu peste 140 de miliarde de euro pe an. La acest audit al performanței aeroporturilor, Curtea a dorit să stabilească dacă s-a demonstrat necesitatea de a se face investițiile realizate și dacă construcțiile au fost terminate, respectându-se termenele și limite bu limitele bugetare și, de asemenea, dacă aceste infrastructuri sunt exploatate. Am examinat și dacă aceste investiții s-au um, transpus printr-o creștere a numărului de pasageri sau printr-o ameliorare a serviciilor pentru utilizatori. O întrebare esențială în cadrul auditului nostru a fost dacă aeroporturile finanțate de Uniunea Europeană sunt viabile financiar și dacă influențează crearea de locuri de muncă. Pentru a obține răspunsuri la întrebările noastre, am controlat 20 de aeroporturi în 5 state membre. Spania, Italia, Grecia, Estonia și Polonia. Aceste aeroporturi au primit de la Uniunea Europeană o finanțare totală de 666 milioane de euro în, din Fondul European de Dezvoltare Regională și din fondurile de coeziune și s-au auditat 460 de milioane de euro. În urma lucrărilor noastre am uh, tras următoarele concluzii. În primul rând, era nevoie în majoritatea cazurilor, era necesar să se dezvolte infrastructurile. În 10 din cele 14 aeroporturi, proiectele de construcție de terminale au fost puse în aplicare ca să se evite probleme ulterioare. Iar două din 14 aeroporturi aveau nevoie de un nou terminal pentru a funcționa. Dar extinderea terminalelor celor două aeroporturi finanțate de Uniunea Europeană cu o sumă de 11 milioane de euro nu era necesară. De asemenea, jumătate din um, extinderile de piste și de zone de staționare erau necesare, dar o asemenea extindere nu era justificată în trei cazuri. Global, curtea a calculat că la 9 dintre cele 20 de aeroporturi auditate, unul sau mai multe proiecte nu aveau nicio utilitate. E vorba de 28%, adică 129 de milioane de euro, din subvențiile Uniunii Europene dedicate aeroporturilor examinate. În al doilea rând, s-a construit tot ce era prevăzut? Curtea a constatat că toate proiectele în afară de unul au fost încheiate dacă există întârzieri de um, construcție și de um, predare finală la infrastructurile aeroportoare la 17 din cele 20 de aeroporturi auditate. Întârzierea medie a fost de 23 de luni, s-au constatat depășiri de costuri în 9 aeroporturi, cheltuielile excesive fiind 95,5 milioane de euro față de bugetul prevăzut inițial. În al treilea rând, a fost adecvată dimensiunea construcțiilor. Curtea a constatat că frecventarea medie a celor 10 terminale era mult mai mică decât valoarea de referință de 104 pasageri pe metru pătrat pe an. Doar 4 din cele 14 aeroporturi auditate au ajuns la această valoare. Abordarea utilizată pentru a determina ce grad de creștere era realmente necesar nu a fost nici realistă și nici prudentă și o mare parte a planificării s-a bazat pe previziuni prea optimiste în ceea ce privește posibilul număr de pasageri suplimentari pe viitor. De asemenea, Curtea a evaluat um, capacitatea pistelor și a constatat că doar patru din extinderile de infrastructură realizate corespund unor nevoi reale. În schimb, a fost creată o capacitate excesivă în mai mult de 11 din celelalte aeroporturi auditate. Global, mai mult de jumătate, adică 55% din fondurile auditate ale Uniunii Europene, adică 255 de milioane de euro, au fost dedicate unor infrastructuri inutil de mari. 4. Construcțiile sunt utilizate putem confirma că majoritatea infrastructurilor construite cu fonduri europene au fost utilizate. Dar cam 38 de milioane de euro au fost investiți în infrastructuri neutilizate la momentul auditului. 5. Putem considera că aceste investiții au un raport costuri-eficacitate bun? Teoretic, proiectele nu trebuiau să fie realizate decât dacă veniturile contate, uh, scontate sunt mai mari decât costurile. Dar Curtea a comparat costul prevăzut pe pasager suplimentar atunci când s-au decis investițiile în funcție de ultimele informații disponibile. Pentru 10 dintre aeroporturi, costul pe pasager suplimentar a corespuns în general cu previziile. Previziunile. Pentru un aeroport, costul real estimat per pasager era mult superior costului din faza de planificare, iar la șapte aeroporturi, costul estimat pentru a atrage un pasager suplimentar a fost de două ori mai mare decât previziunile. Sunt-il viabil? Pour répondre à ces questions, la Cour a analizat... 6. Aeroporturile sunt viabile? Pentru a răspunde la această întrebare, Curtea a a analizat situațiile financiare ale aeroporturilor. Analiza a arătat că doar 4 din 20 de aeroporturi auditate au fost um, în mod regulat rentabile în această perioadă. Șapte dintre ele pot spera să ajungă la un echilibru financiar pe termen mediu, dar alte șapte au avut pierderi mari între 2007 și 2012. Analiza curții a arătat și că aeroporturile cu mai puțin de 100.000 de pasageri pe an au um, a avut pierderi de 130 de euro pe pasager în această perioadă. E vorba de aeroporturi regionale mai mici, care nu vor reuși să-și continue activitățile dacă finanțarea publică s-ar întrerupe. 7. Care au fost rezultatele acestor uh, chestiuni? Curtea a constatat că doar 10 din 20 de aeroporturi auditate au reușit să își mărească numărul de pasageri între 2007 și 2013 iar ameliorarea serviciilor pentru utilizator a fost limitată și uh, cu toate că crearea de locuri de muncă și creșterea economică sunt considerate motive bune pentru a investi în aeroporturi, avantajele socioeconomice nu au fost măsurate în general. În plus, nu există probe care să arate că s-ar fi creat locuri de muncă suplimentare datorită investițiilor UE în aeroporturi. De fapt, nu se poate face o legătură decât între un mic număr de noi locuri de muncă permanente și finanțările UE și asta pentru patru aeroporturi. 8. Care sunt principalele cauze la originea acestor constatări? Cauzele sunt expuse în detaliu în raport și pot fi rezumate după cum urmează. Amic. Multe previziuni sunt prea optimiste în ceea ce privește numărul probabil de pasageri, prea multe investiții similare în aeroporturi prea apropiate între ele și C. O lipsă de coordonare în statele membre. Atunci când s-au luat deciziile de investiție, doar unul din cinci state membre avea o viziune strategică pe termen lung în domeniul dezvoltării infrastructurilor aeroportoare. D. Comisia avea doar uh, informații limitate despre ceea ce se face în acest domeniu. Funcționarea sistemului de uh, gestiune partajată nu permite Comisiei să aibă o viziune globală asupra tuturor investițiilor realizate de Uniunea Europeană în aeroporturi. Trebuie să constatăm că Comisia, în general, nu știe cine primește o finanțare sau care este suma acesteia. Astfel se limitează capacitatea de monitorizare a Comisiei. 9. Care sunt recomandările noastre? Curtea recomandă două lucruri. O limitare a dotărilor financiare ale Uniunii Europene pe viitor – Comisia trebuie să aibă grijă în perioada de programare 2014-2020 ca statele membre să nu aloce fonduri europene decât infrastructurilor aeroportoare care sunt viabile financiar și pentru care necesitățile de investiții au fost evaluate corect și demonstrate. Acest lucru ar trebui să se înscrie în cadrul de aprobare și de monitorizare a programelor operaționale de către Comisie. Pentru a evita duplicările și capacitatea excesivă și investițiile necoordonate în aeroporturi, statele membre trebuie să adopte planuri de dezvoltare aeroportoare regionale, naționale sau supranaționale coerente. Și ultima observație, în încheiere, aș dori să vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să vă prezint acest raport și aș dori acum să dau cuvântul șefului de echipă, domnul Luc Ton, care va adăuga câteva observații legate de metodologia auditului. Mulțumesc! Thank you, Mr. Pufan. Mulțumesc, domnule Pufan! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă numesc Luc Tion, sunt șef de echipă la acest audit și aș dori să vă arăt rapid câteva uh, slide-uri ca să se evite interpretările greșite, pentru că am avut impresia că la discuțiile de la cont uh, au fost niște neînțelegeri. Sfera de aplicare și acoperirea auditului. Am, eu am să fac o prezentare generală și dacă aveți uh, întrebări specifice, vă stăm la dispoziție. În primul rând, deci, sfera de aplicare a auditului am ales 5 state membre care reprezintă aproape 80% din sumele alocate, 20 de aeroporturi și am acoperit 8 aeroporturi din Spania, 5 din Italia, 3 în Grecia, 2 în Polonia și 2 în Estonia. Am, apl am aplicat criteriul de materialitate Uh, dacă l-am fi aplicat 100%, am fi avut 11 aeroporturi din Spania și ar fi fost exagerat, deci am limitat acest lucru ca să nu avem doar un raport despre Spania. Mai departe, selecția. Cum am făcut selecția? Am avut o procedură specifică transmisă camerei noastre. În primul rând, toate proiectele majore și proiectele din fondurile de coeziune trebuiau să fie selectate de noi, pentru că doream să evaluăm managementul comisiei. Am văzut-o în cazul porturilor maritime în 2010 că metodologia folosită atunci nu a, nu a fost suficient de fiabilă. Apoi am dorit să avem 5, uh, pe, 5 aeroporturi pe baza riscului perceput, 5 selectate aleatoriu și deci uh, am avut uh, șase proiecte din fondurile de coeziune și apoi am aplicat și alte criterii, dar vă pot da detalii suplimentare dacă doriți. Am avut întrebări de audit uh, pe trei niveluri. În primul rând, dacă au fost necesare investițiile și bine planificate. În al doilea rând, dacă au fost bine gestionate investițiile în aeroporturi, mm, dacă s-au folosit uh, aeroporturile, a treia întrebare fiind dacă au fost rentabile investițiile în aeroporturi. Vreau să spun câte ceva despre criză, pentru că mm, am fost contrazis uh, pe acest subiect când am spus că efectul crizei a fost limitat. Voiam să vă arăt două grafice care ar trebui să explice efectul crizei. Prezentarea nu este perfectă pentru că nu se vede pe dreapta um, ce am scris în acea coloană, legenda. Cu linia neagră avem toate aeroporturile din cele 5 state membre auditate. Cu linia MOV vedeți aeroporturile din Polonia, vedeți că linia urcă, iar uh, aeroporturile din Estonia, linia portocalie, au avut o cădere în 2009, pentru că și Air Estonia a avut probleme. Mesajul de bază este că în afară de 2008 și 2009 nu am avut efecte specifice provocate de criză, cu excepția linei albastre, când în 2011 se vede impactul crizei bancare din Spania. Următorul grafic IT Cred că ar fi bine să audităm odată și echipamentul IT de aici, pentru că eficiența infrastructurii de IT nu este chiar la înălțime. Okay, voilà, there we are. The second one is the passenger trends of... Iată, al doilea grafic, tendințele de pasageri la aeroporturile auditate. Avem trei linii. Cu negru avem toate aeroporturile din UE27. Vedeți că trendul este ascendent. Am avut o creștere de 6% în perioada auditată, cu verde aeroporturile din cele 5 state membre și linia albastră se referă la cele 20 de aeroporturi auditate, finanțate din fonduri europene. Acelea finanțate de noi sunt cele mai uh, neperformante. Dacă au fost bine planificate investițiile, ca răspuns la prima întrebare, la 13 din 18 aeroporturi există uh, suprapuneri ale uh, razei de acțiune. Avem un singur aeroport pe insulă, Puerto Madura și La Palma, Fuerteventura și La Palma. Am cerut uh, aeroporturilor să ne spună dacă au cartografiat distanțele și nu au făcut-o și nici nu au coordonat investițiile. Practic, finanțarea a fost făcută ca să se cheltuiască banii și nu ca să fie eficient. Avem cel puțin două state membre la care a fost mult mai important să se cheltuiască banii decât să se obțină rezultate. În al treilea rând, am primit destul de multă destul de multe informații. Ați văzut că am avut întârzieri, costuri excesive, s-au făcut unele clădiri care nu erau necesare. Și aș dori să trec acum la două slide-uri specifice ca să vedeți cum am făcut măsurătorile. Nevoile, iată, și aici este ceva pozitiv, pentru că um, am luat um, criteriul de 104 pasageri pe uh, metru pătrat de uh, terminal, standardul IATA. Și vedeți uh, că multe aeroporturi aveau nevoie de o investiție în acest uh, caz. La Catania, de exemplu, oamenii trebuiau să stea afară la coadă. Era clar că e nevoie de un alt terminal, dar puteți vedea că la Alghero nu era nevoie, la Badajoz nu era deloc nevoie și dacă ne uităm la ce s-a construit, vedeți că uneori lucrurile s-au făcut atât de supradimensionat, încât majoritatea aeroporturilor nici nu ajung la 50% din uh, standard, din medie. Deci, uh, iată că s-ar fi putut face mai bine lucrurile. Deci beneficiile calitative sunt limitate, sustenabilitatea este proastă, impactul uh, nu este probat și nu s-a pus deloc accentul pe uh, legături. Okay, key messages. I want to come to the key messages. So we had the two. Aș vrea să ajung la mesajele cheie. Două recomandări au fost deja făcute de domnul Pufan, dar sunt și niște mesaje cheie pe care dorim să le transmitem dacă sistemul IT ne ajută. În primul rând, constatări similare ca acestea ar fi putut fi făcute și în altă parte, nu doar în statele membre auditate. Domnule președinte, ați menționat țara dumneavoastră, mai sunt și altele. În studiul nostru am aflat că uh, duplicările, subutilizarea și suprapunerile se petrec în uh, mai multe state membre Așadar, acest mesaj ar trebui să fie transmis mai departe. În al doilea rând, nu am ținut cont doar de aspectele financiare. E vorba și de accesibilitate și aceasta e foarte importantă, la fel și uh, motivațiile socioeconomice. Noi am încercat să evităm în metodologia noastră Uh, să analizăm insule, pentru că sigur că pe insule nu poți să mergi în not, ai nevoie de un aeroport și e bine să se facă. Deci am încercat să excludem insulele din eșantion. A fost necesar să luăm La Palma, pentru că era un proiect major. Deci, accesibilitatea e foarte importantă, la fel și factorii socioeconomici și, în ultimul rând, avem o listă lungă de ce ar trebui să facem pentru ca banii să fie uh, bine cheltuiți, planificări pe termen lung, planificări făcute din timp, o analiză reală a necesităților, o evaluare a tuturor costurilor, nu doar cele de construcție, ci și costurile de întreținere, de personal și așa mai departe, să se verifice evoluțiile din moduri de transport concurente, de exemplu trenurile de mare viteză, ca să se vadă în ce s-a investit și inclusiv să se vadă ce s-a investit, la ce s-a investit la aeroporturile din vecinătate și abia după ce totul e în regulă să se facă investițiile. Vă stăm la dispoziție pentru orice alte informații. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, ambilor oratori. Mi se pare important că ați uh, analizat acest lucru și, într-adevăr, ar fi bine să învățăm din greșeli, de aceea cred că este bine că avem această discuție. Um, și prima persoană care dorește să intervină este Dirtra. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc amândurora pentru prezentare. Cred că întotdeauna putem învăța foarte multe din prezentările dumneavoastră. Am fost de asemenea interesată să aud ce metodologie ați folosit uh, pentru selecția aeroporturilor din cele 28 de state membre când vezi că, că aproape 80% din uh, finanțare a mers în 5 țări. Uh, În primul rând, a trebuit să se vadă cum au, cheltuit, cum au fost cheltuiți banii și poate că proiectele ar fi trebuit făcute mai eficient. De aceea sunt foarte multe lecții pe care le putem uh, învăța. Pe de altă parte, uh, aeroporturile pot să ofere anumite facilități Există de asemenea potențialul de creare de locuri de muncă. Avem uh, documentația de la Curtea de Conturi privind uh, contribuția aeroporturilor locale și regionale. 120 de locuri uh, de muncă, locuri directe, locuri indirecte, valoarea PIB-ului, că fiecare zece mii de călători cresc PIB-ul cu 0,5%. Sunt date foarte importante care ne arată cum se măsoară contribuția la PIB și care este potențialul de creare de locuri de muncă în acele zone. Așadar, astfel de aeroporturi sunt foarte valoroase. Întotdeauna vom avea date și statistici, însă este important uh, din punct de vedere regional să existe conectivitate și astfel de aeroporturi. Cred că aeroporturile regionale asigură un contact direct cu zonele respective, lucru important pentru turism și pentru crearea de locuri de muncă. Evident că niciodată nu putem uh, prezice care va fi numărul de călători în viitor, dar un lucru este cert. Dacă nu există aeroport, nu există conectivitate, nu există turism și comerț. Acum, uh, dacă adunăm uh, unul cu unul, evident că um, vedem că este un impact pozitiv la nivel socioeconomic. Și această perspectivă trebuie să fie luată în considerare. Înțeleg, evident, că uh, au existat uh, clădiri uh, care au costat mai mult decât se prevedea în contractul inițial, uh, au existat apoi extensii, dar astea sunt chestiuni separate. Din ce aud eu și din experiența mea, cred că în perioada 2014-2020 va exista o cerere mai mare din partea Comisiei să se evalueze cum și unde se cheltuiesc banii mai ales când vorbim despre fonduri publice. Trebuie să vedem dacă banii sunt uh, folosiți eficient, dacă se creează locurile de muncă promise și așa mai departe. Și în acest sens există linii directoare și reglementări dacă nu există alte mijloace de transport, de exemplu transport feroviar, transport rutier și așa mai departe. Există tot felul de considerente care trebuie avute în vedere în Palma sau Forte, Forteventura, dacă nu ar exista aeroport, nu ar exista prea multă activitate și insulele trebuie avute în vedere. Să vedem dacă există conexiuni cu alte moduri de transport. E un raport important oricum, din care putem învăța foarte multe, însă cel mai important este ca mecanismele de supraveghere și monitorizare să fie eficiente și să se asigure că nu există suprapuneri, că banii nu sunt cheltuiți în mod ineficient și așa mai departe. Oricum ar fi, aeroporturile regionale sunt importante pentru comunitățile de pe insule, pentru comunitățile rurale. Eu vin din Irlanda și fără aeroporturile noastre am avea conectivitate zero. Deci e foarte important să avem aeroporturi. Danke sehr. Jetzt Ines Ayala Sender. Președinte, mm. domnule președinte. Curtea de conturi a elaborat un uh, raport foarte interesant, un uh, raport uh, în care se vorbește despre un audit în care au existat niște probleme. Poate că ați fi putut face acest audit uh, mai bine. Poate că ați fi putut lua un eșantion mai larg. De ce întotdeauna cei din Sud și cei care primesc fonduri de coeziune? Poate că și alte aeroporturi ar fi trebuit incluse. Eu am avut noroc pentru că domnul Kramer a fost mai onest decât alții și a spus uh, dacă există vreo problemă în Europa, Uh, problema este peste tot, chiar și la Berlin. Deci poate că Curtea de Conturi ar fi trebuit să ia un eșantion mai mare. Mai există și alte probleme și cred că Curtea de Conturi trebuie să țină cont de ele. Acestea au fost primele mele comentarii. Că tienen servicio público de obligație. Ajutorul de stat este o altă problemă. Avem La Palma și Fuerteventura. Apoi uh, avem uh, locuri în care există obiective turistice, locuri care depind de infrastructura aeroportuară. Fluxul de turiști uh, depinde de existența aeroporturilor. Poate că acele fotografii au fost făcute dimineața, fotografiile în care se vedea că nu sunt turiști. Oricum, cifrele de referință sunt din 2007. 2007 a fost un an uh, crucial pentru că a fost anul care a precedat uh, îngrozitoarea criză financiară. Țările din Sud, uh, țările din Mediterana au fost afectate, am avut primăvara arabă și bineînțeles că nu vrem să profităm de tragediile care se întâmplă în altă parte, dar acestea au avut un impact și asupra noastră. Aeroporturile au înregistrat pierderi din această cauză. Ce pierderi au înregistrat uh, aeroporturile din Spania din 2007 și până la sfârșitul auditului? Pentru că criza le-a afectat foarte tare, le-a lovit foarte mult. Au fost afectate lucrările în construcții, criza a lovit foarte mult uh, în turism și în locurile de muncă. Criza ne-a afectat foarte mult. Statisticile oficiale au fost uh, brutale referitor la pierderi, pierderi uh, în ceea ce privește numărul de turiști, de exemplu. Dacă luăm doar Madridul, din 2007 s-a înregistrat o scădere a numărului de turiști cu 11 milioane. Dacă corelăm asta cu finanțarea aeroporturilor și cu alte fapte, este o scădere foarte importantă. Domnul Bradburn a elaborat un raport privind aeroporturile regionale. Acum, sigur că nu vorbim doar despre problemele geografice, despre situația geografică concluziile din uh, avizul uh, Bradburn privind uh, situația aeroporturilor regionale au evidențiat aceste probleme. Dar dacă există un aeroport într-o regiune, măcar există o speranță pentru viitor. Nu puteți să-mi spuneți că existența unui aeroport nu este ceva benefic. Trebuie să existe acest hub, astfel încât să vină turiștii. E ca un punct de contact. Dar uh, dacă ați ales Palma și Fuerteventura, înseamnă că sunt multe probleme. Jens Nielsen. Tack så mycket. Jag har lärt mig som, eh, som borgmästare under många... Mulțumesc, domnule președinte. A fost uh, un primar uh, care a spus că n-ar trebui să critici întotdeauna totul. Mi se pare interesant. Uh, aș vrea să știu care ar fi poziția Comisiei uh, cu privire la această situație. Și, sigur, trebuie să ne îndreptăm privirea către viitor. Aeroporturile regionale sunt extraordinar de importante și de aceea eu pledez pentru acestea. În Comisia Regi am discutat uh, despre politica regională deja de multă vreme și eu sunt membru, am fost membru în Comisia Regii și cred că E foarte interesant și foarte important să vezi cum politica europeană își găsește concretizarea la nivel regional. E vorba de perspectivele pe care le au, uh, le capătă uh, regiunile care au nevoie de investiții pentru a își asigura dezvoltarea. Poate că în aceste regiuni nu trăiesc atât de mulți oameni și se spune atunci, bun, dar uh, nu sunt viabile aeroporturile pentru că numărul de pasageri este prea mic. Poate e nevoie aici de o susținere din partea autorităților locale sau a statului membru respectiv. Nu trebuie să uităm că cei care activează la nivel local și regional um, consideră că aeroporturile regionale joacă un rol important. Aș dori să aud răspunsul Comisiei la această evaluare. Am avut deja o dezbatere privind ajutoarele de stat care au fost uh, reduse, ni se spune totdeauna că acestea nu sunt permise, cu toate că dacă la nivel se investește la nivel local și regional, atunci uh, accesul către aceste regiuni uh, este mult mai bun și de aceea aeroporturile regionale sunt atât de importante. Președintele, mulțumesc mulțumesc uh, călduroasă uh, pentru acest raport. Cred că trebuie să învățăm din greșeli și nu putem să spunem acum, bun, criza a fost criza. Pentru că e vorba de anumite um, aeroporturi unde s-a spus trebuie să extindem capacitatea, dar acest lucru nu era necesar. Aeroportul Berlin-Tegel a fost uh, um, a fost uh, construit uh, pentru 6 uh, milioane de pasageri și în momentul de față sunt 17 milioane care trec prin acest aeroport. Deci nu e vorba despre asta, e vorba de faptul că trebuie văzut cu atenție dacă un aeroport este necesar sau nu. Într-adevăr, când e vorba de mm, aeroporturile de pe insule, e absolut de înțeles faptul că el trebuie să existe. Nu despre asta e vorba, e vorba despre niște investiții care s-au făcut uh, pentru că cineva n-a fost atent și uh, această lipsă de atenție are costuri uh, majore, mai ales în acest domeniu. În fiecare an aviația primește 30 de milioane de euro din banii contribuabililor ca și sprijin. Și în pofida celor 30 de miliarde euro, aeroporturile sunt uh, deficitare. Vă dau două exemple. În Germania avem un aeroport la Kassel, uh, care a fost uh, construit recent, a costat 270 de milioane de euro și este foarte aproape de Frankfurt, de unde se poate ajunge la sute de destinații. De asemenea, Uh, între Zweibrücken și Saarbrücken, la o distanță de 30 de kilometri, situația este deficitară, dar pentru că nu avem un, un, o strategie națională la nivel uh, uh, la nivelul Germaniei și pentru că cele două orașe se găsesc în landuri diferite și fiecare vrea pentru prestigiu să aibă propriul aeroport s-a ajuns în situația ridicolă în care se uh, plătește din banii contribuabililor. Uh, uh, se plătesc aeroporturile respective din banii contribuabililor în momentul în care, de fapt, cu trenul de mare viteză se poate ajunge foarte repede uh, la oricare din capitalele din apropiere. Eu cred că în cazul la 90% de mar- din marile proiecte din uh, transporturi, uh, transportul, de fapt, nu mai joacă un rol important. E vorba aici de un răspuns la lobby-ul uh, industriei construcțiilor și poate și la lobby-ul industriei bancare. De ce? Există o analiză a Universității de la Dresda. S-a construit uh, o centură uh, în jurul unui oraș, tunelul Zemmerin, care este construit în Austria, uh, de asemenea, s-a calculat că dacă este construit și apoi este din nou închis, efectul va fi pozitiv, pentru că se creează locuri de muncă. Dacă acesta este singurul motiv pentru care se face, atunci cred că avem o greșeală de analiză, pentru că trebuie să vedem care vor fi consecințele pe viitor în urma unei construcții și acestea trebuie să fie pozitive. Sigur că dacă spun, bun, dacă uh, distrug ceva și construiesc din nou, ceea ce e o nebunie, sigur că există, apar locuri de muncă. Dar uh, aceasta nu e o strategie de viitor. Și, într-adevăr, există regiuni uh, izolate, Suedia, Finlanda sau anumite insule. Putem să susținem acest lucru și să acordăm subvenții și să le spunem subvenții. Dar uh, legătura feroviară dintre Berlin și Breslau a fost întreruptă pentru că uh, Deutsche Bahn nu mai primește subvenții. Și atunci, sigur că este uh, inacceptabil ca anumit, în anumite locuri să funcționeze aeroporturi fără niciun rost. Bun. Uh, am vorbit despre aeroporturi care nu sunt uh, rentabile. Bun, în Germania există 23 de aeroporturi internaționale, dintre care 17 sunt deficitare. Doar 6 funcționează, operează în câștig sau măcar uh, sunt la zero cu um, profitul. Și nu putem să spunem, bun, le finanțăm pe toate. Dar Uh, în același timp câte, uh, câți kilometri de cale ferată sunt dezafectați în Spania sau în alte țări. De aceea, acesta nu este doar un proiect care se referă la aeroporturile din, um, din sud și sigur că Islanda nu este în sudul Europei și Islanda a, fost, a făcut obiectul uh, auditului. Deci, e clar că trebuie să găsim unde sunt problemele. Eu vreau ca banii contribuabililor europeni să fie construiți, să fie cheltuiți în mod eficient, nu să financeze niște um, visuri uh, total uh, nerealiste. Așadar, întrebarea este ce facem acum? Sunt convins că multe state membre uh, iau cu plăcere, plăcere banii europeni pentru a susține industria construcțiilor. Dar dacă vede pe baza prognozelor că se uită, de fapt, analiza costuri-beneficii, Bun, politica face ce vrea cu bani puțin și ceea ce nu vrea spune că e prea scump. Bun, la Stuttgart se plătește terenul care se spune că va finanța um, această gară subterană. Deci e o situație de uh, cheltuială zero în cele din urmă. Deci Comisia trebuie să aibă posibilitatea în astfel de situații să ceară banii înapoi, astfel încât uh, proiectele pe viitor să fie uh, calculate și evaluate în mod sincer uh, înainte să fie puse uh, în aplicare. Deci cum putem să acționăm astfel încât să evităm astfel de situații pe viitor? Acum mai avem 12 minute pentru răspunsuri, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, în legătură cu uh, cele menționate, întrebările puse de doamna Cluny, uh, cum au fost cheltuiți banii, vreau să menționez că au existat întârzieri care privesc construirea și darea în funcțiune a, în exploatare la șaptesprezece din cele douăzeci de aeroporturi Uh, dintre care paisprezece au depășit cu un an termenul de punere în funcțiune. Uh, întârzierea medie a fost de douăzeci și trei de luni. Uh, într adevăr trebuie create locuri de muncă domnule președinte sunt de acord și cu punctul de vedere al doamnei kluhn și cu punctul dumneavoastră de vedere Uh, problema este ca să le putem menține ulterior adică să le menținem din uh, ce profituri realizează aeroporturile din traficul de persoane și de mărfuri astfel încât să nu se mai apeleze la alte ajutoare pe care statele care vor să mențină anumite aeroporturi sunt nevoite să, să le facă. Uh, ca pasager pot să vă spun că știu și eu ce înseamnă un aeroport uh, regional călătoresc cu compania irlandeză ryanair de la charleroi și sunt foarte mulțumit de uh, această companie în legătură cu punctele și întrebările puse de doamna ayala sender într adevăr ce pot să vă spun că selectarea Uh, aeroporturilor care au fost auditate uh, șase din aeroporturi au fost uh, proiectele majore finanțate din fondul de coeziune din perioada două mii două mii șase cinci aeroporturi au fost alese în mod aleatoriu cinci aeroporturi pe baza analizei riscurilor și patru aeroporturi au fost aeroporturile cu cele mai mari sume cheltuite altele decât cele cu proiecte majore. Ehm, sigur că sunt necesare pentru dezvoltarea turismului și nu se poate ajunge în insule fără a fi aeroporturi din discuția pe care am avut o data trecută la comisia de control bugetar cu doamna ayala sender am înțeles că și la aeroportul din murcia este o situație deosebită acolo se fac eh, în mod frecvent eh, eh, transplant de inimă și pacienții trebuie să ajungă în condiții bune la spital Uh, știu ce a însemnat și criza din două mii șapte uh, cum a afectat criza uh, volumul construcțiilor întâmplător în două mii șapte lucram la curtea de conturi a româniei și am fost într o vizită la parlamentul din madrid și Uh, la discuția purtată acolo cu cei doi vicepreședinți uh, ne au mulțumit pentru sprijinul acordat de muncitorii români în uh, în domeniul construcțiilor în spania pentru că au reușit să crească un pic pib ul spaniei o mică contribuție. cam atât deocamdată. dacă colegii mei vor să mai completeze. Just, just very, very briefly. Foarte pe scurt Într-adevăr, locurile de muncă sunt importante, însă pe parcursul auditului am văzut că acestea au avut puțină importanță pentru cei care au primit banii. Au existat dovezi reduse cum că au luat locurile de muncă în considerare. Sigur, am fi putut extinde eșantionul, însă constatările noastre ar fi fost similare cu ceea ce am constatat deja. Acum, uh, referitor la atracțiile turistice din uh, La Palma și Fuerteventura, sunt de acord că acolo există atracții turistice foarte frumoase, nu avem nimic împotriva acestor investiții. Ideea este însă că s-a suprainvestit uh, acolo au existat niște exagerări. La un moment dat, anumite părți din terminale au trebuit închise pentru a menține costurile la un nivel scăzut și uh, asta se făcea pe banii contribuabilor. Asta am încercat să subliniem noi în raport. Problema este care este costul pentru contribuabili. 7 din cele 20 și nu ar ajunge niciodată pe profit. De aceea, costul pentru societate ar fi uh, foarte mare. Foarte bine dacă vreți uh, să acoperiți aceste costuri, dar trebuie să se ia o decizie la nivel politic. Este o problemă universală. Am avut uh, această discuție și când am uh, uh, făcut auditul la Luxemburg, Frankfurt, Charleroi, Liege, Bitburg, lângă Metz. Deci au fost foarte multe aeroporturi locale care erau create. Este o problemă universală și noi am încercat să ne gândim că poate ar trebui făcută un fel de raționalizare din cele cinci țări, patru nu aveau o strategie uh, pe termen lung de dezvoltare a aeroporturilor. Uh, un, o țară avea un plan care oricum nu era strălucit, dar măcar exista acest plan. Comisia trebuie să își însușească acest mesaj și să țină cont de el în condiționalitatea ex ante pentru uh, perioada următoare. Mulțumesc. Dacă dorește să spună ceva și comisia, domnul Simon Brake are acum posibilitatea. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt Simon Brain, sunt uh, directorul uh, Serviciului Aeroportuar la Digi Mobility și Transporturi. Aș dori să răspund pe scurt la câteva comentarii. Comisia a răspuns la acest raport și răspunsul se găsește în anexa la raport. Comisia a recunoscut uh, aceste lucruri uh, Uh, că în perioada de programare auditată uh, nu s-au utilizat întotdeauna fondurile în mod corespunzător. În uh, răspuns am evidențiat anumite modificări în perioada 2014-2020. În primul rând, accentul în investiții se pune mai mult pe aspectele de mediu și pe siguranța infrastructurii. Ne concentrăm de asemenea uh, împreună cu statele membre pe aeroporturile centrale din rețeaua TNT. Uh, planurile de transport uh, necesită această mm, condiționalitate ex ante în vederea finanțării și există de asemenea și o analiză de calitate mai uh, temeinică decât înainte. Acestea sunt principalele modificări care s-au făcut în perioada următoare de programare pentru a uh, elimina și pentru a combate unele dintre comentariile și constatările justificate ale Curții de Conturi. Există două chestiuni importante care au fost menționate de eurodeputați. În primul rând, profitabilitatea și s-au vehiculat și niște cifre și anume că 44% din aeroporturile din Europa merg pe pierdere, 75% uh, merg pe pierdere cele pentru pasageri. Sigur că nu trebuie susținute din bani publici, însă este clar că uh, pentru aeroporturile mici situația este foarte dificilă. Apoi uh, există și alte politici ale Comisiei și ale Uniunii Europene, în special uh, ajutorul de stat sau proiecte pe cum Cezar, uh, care încearcă să ajute aeroporturile mai mici de la nivel regional și se pune accentul în acest sens pe sustenabilitate. Doamna Ayala Sender a menționat acest lucru care a fost menționat și în raportul privind aeroporturile mici. În cele din urmă, natura acestor investiții este una pe termen lung. Sunt investiții pe termen uh, lung. Este foarte greu să uh, vedem care sunt toate implicațiile pe termen lung. Trebuie să facem previziuni uh, cu privire la numărul de pasageri poate că un terminal uh, poate fi construit la o anumită uh, scară, după care poate fi extins pe măsură ce crește numărul de pasageri. Atât am avut de spus. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim pentru această contribuție și vă mulțumim sigur pentru prezentări, pentru discuția care a fost palpitantă, va rămâne uh, astfel. Deci vă mulțumesc încă o dată și pentru prezență. Și cu asta se încheie ședința noastră de astăzi și trecem la pregătirea trilogului de mâine. Mulțumesc și o seară frumoasă tuturor!